la acest uh, aspect uh, este deosebit de important, pentru că aceasta este într-adevăr prima directivă în domeniul migrației legale care instituie reguli uh, comune pentru migranți. De asemenea, există și un uh, proiect de directivă al Parlamentului și Consiliului cu privire la condițiile de intrare și reședință pentru lucrătorii din țările terțe în uh, contextul transferurilor intercorporative. Uh, după cum știți, s-a lucrat deja la acest proiect de directivă și uh, proiectul de examinare a început în 2010. Este un uh, document legislativ important. Ne așteptăm ca această directivă să instituie un uh, set comun de reguli pentru, pentru accelerarea procedurilor de intrare și de reședință în scopul transferurilor între companii. De asemenea, directiva va institui o procedură uh, de mobilitate accelerată uh, pentru asigurarea mobilității uh, cetățenilor din țări terțe în statele membre ale Uniunii Europene. Mobilitatea constituie cea mai mare valoare adăugată adusă de această directivă, iar finalizarea și adoptarea acestei directive ar trebui să aibă loc în următoarele două-trei luni. Fără îndoială, acest lucru se va întâmpla în acest, în acest mandat uh, al Parlamentului European. S-au făcut deja foarte multe în această direcție, s-au realizat deja foarte multe și aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului din comisia dumneavoastră, uh, domnul Iacolino, și raportorului din comisia EMPL, doamna Iaconsari am dorit să uh, vă cerem să dați dovadă de flexibilitate în eforturile președinției elene. Noi va trebui să reconciliem uh, solicitările Parlamentului European pentru proceduri flexibile de mobilitate cu uh, îngrijorările și preocupările formulate de statele membre în legătură cu sistemul Schengen și corelarea cu acesta și cu asigurarea bunei implementări a prevederilor acestei directive. Uh, trebuie să se ajungă la un acord între Consiliu și Parlamentul European uh, în uh, timpul acestei legislaturi. Toate chestiunile care încă nu au fost soluționate și care se referă în special la tratamentul egal în ceea ce privește sistemele de intrare Uh, acum se pune problema dacă aceste sisteme pot fi uh, menținute în paralel. Vorbim de asemenea și despre schemele de mobilitate. Noi uh, am dorit să cerem Parlamentului European să dea dovadă de voință pentru a face concesii reciproce, astfel încât să ajungem la un acord având în vedere calendarul foarte strict în care ne desfășurăm activitatea. Oricum ar fi, președinția noastră își asumă angajamentul să facă tot ce este posibil pentru a atinge acest obiectiv, având în vedere sensibilitățile pe acest uh, subiect. Proiectul de directivă al uh, Parlamentului și Consiliului cu privire la intrarea și reședința uh, cetățenilor din țări terțe în scopul uh, studiilor și cercetării științifice. Este vorba despre schimbul de studenți, um, despre munca voluntară sau involuntară remunerată sau nu. Probabil că știți că uh, proiectul um, de reformare a directivei privind uh, desfășurarea de studii și cercetări științifice își propune următoarele. În primul rând, asigurarea flexibilizării și eficientizării instrumentelor legislative existente. În al doilea rând, prevederile opționale actuale ale directivei privind voluntarii studenți și asistenții um, uh, neremunerați să devină obligatorii și trebuie să integrăm și noi tipuri de cetățeni din țări uh, terțe. Proiectul uh, de linii directoare a fost deja examinat uh, în cadrul grupurilor de lucru din Consiliu în ultimele opt luni, iar comisia dumneavoastră a făcut progrese în proiectul de directivă. Având în vedere calendarul foarte strâns, înainte de uh, uh, alegeri, președinția Elena își propune să avanseze discuțiile cât se poate de mult uh, pe acest dosar. Am dorit să progresăm cu aceste discuții astfel încât uh, să ajungem la o finalizare cu Parlamentul actual. Însă există două probleme. În primul rând, proiectul de directivă cu privire la transferurile între companii este într-o fază mult mai avansată, iar acesta trebuie să fie finalizat. Pe de altă parte, Există și uh, chestiuni care divizează părțile interesate și sunt multe astfel de aspecte. Aș dori să mulțum- să-i mulțumesc raportorului din partea comisiei dumneavoastră, doamna Cecilia Wikstrom, pentru că, datorită dumnea ei uh, și datorită eforturilor sale, uh, Uh, avem deja punctele de vedere ale Parlamentului. Propunerile pe care le-a făcut dumneai sunt foarte importante și, în anumite cazuri, oferă soluții la problemele care au apărut uh, în uh, grupurile de lucru ale Consiliului. Aș dori să vă asigur că oricare ar fi situația, președinția va face tot posibilul pentru a avansa, mai ales având în vedere timpul foarte scurt pe care îl avem la dispoziție. Uh, doamnelor și domnilor, Acestea au fost uh, principalele priorități ale președinției elene în următoarele șase luni. Știm că sunt foarte multe provocări și foarte multe dificultăți și sperăm că în cele șase luni de președinție uh, greacă vom putea să progresăm uh, în toate dosarele pe care ni le-am propus, cu scopul consolidării domeniului justiției, libertății și securității în Uniunea Europeană. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care doriți să mi le adresați. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru Michelachis, ministru de interne. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Vă anunțam că vom uh, proceda astfel. Îi vom uh, asculta în primul rând pe cei trei miniștri, după care vom prelua întrebări din partea deputaților, începând cu coordonatorii. Vă anunțam că, de fapt, am, tocmai am fost anunțat că domnul Atanasiu, ministrul de justiție, ar trebui să plece până la 4 și 15. Trebuie să participe la o altă întâlnire este 4 fără un sfert, așa că poate ar trebui să avem acum o primă rundă de întrebări, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, astfel încât uh, să putem uh, să adresăm uh, mai întâi întrebări ministrului justiției și astfel încât dumnealui să aibă timp să vă răspundă. Sugerez așadar să începem cu coordonatorii. Altfel, nu am putea să... Domnule Cashman, aveți un uh, punct de procedură sau ridicați uh, mâna pentru că vreți să puneți o întrebare? Haideți să începem cu coordonatorii. Doamna Matiu, vă rog. Merci, Monsieur Président. Je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate doresc să mulțumesc președinției Elene și domnilor miniștri pentru prezentările exhaustive și, nu în ultimul rând, pentru prezența lor astăzi aici. Această președinție se anunță oarecum complicată, pentru că finalul de mandat e întotdeauna o perioadă dificilă pentru orice președinție. Din punct de vedere legislativ, e o perioadă foarte încărcată, iată de ce vă urez mult succes. Domnule Atanasiu, ne-ați vorbit de mai multe dosare, de mai multe priorități, toate foarte interesante. Și deoarece avem puțin timp la dispoziție, am câteva întrebări. O dată. Uh, parchetul european, uh, dosar foarte important pentru comisia noastră, procurorul european mai întâi, parchetul european, oficiul unui procuror european, știți fără îndoială că mai multe state membre uh, au reticențe față de propunerea comisiei și mai multe cartonașe galbene, ca să spun așa, au fost ridicate din partea unor state membre. În ce mă privește, sunt în favoarea unui birou al procurorului european și m-aș bucura să putem lărgi uh, area sa de competențe, însă aș dori să știu în ce fel veți privilegia acest proiect al uh, biroului procurorului european. Uh, Vă gândiți la cooperare consolidată, așa încât să faceți să progreseze acest dosar, chiar și în acele state membre care se arată încă reticente. Apoi, ați evocat um, ghișeul unic. Ne puteți da niște detalii? Și, în fine, protecția datelor. În ce direcție vă gândiți să împingeți acest dosar, așa încât cetățenii europene uh, să poată primi răspunsuri în acest dosar atât de important. Vă mulțumesc! Thank you, Chairman. If I understand you correctly, it's just question. Dacă înțeleg corect, putem adresa întrebări deocamdată doar domnului Atanasiu. Da, așa este. Uh, atunci, permiteți-mi să urez succes la rândul meu președinției Elene și mulțumesc și eu domnilor ministri, pentru prezența aici. Uh, aveți în sarcină pachetul protecția datelor. Știți că este o prioritate foarte importantă. Uh, vă mulțumesc de a fi menționat și ancheta în ce privește supravegherea în masă. Ați arătat că uh, acest element face parte din pachetul inclusiv, uh, conținând atât un regulament cât și o directivă. Întrebarea mea următoare: cât sunteți de optimist uh, în ce privește votul nostru din luna martie și ce se va întâmpla la Consiliu, adică dacă acest pachet nu va fi blocat de Consiliu, date fiind aspectele delicate implicate de acest dosar. În șase uh, luni se pot face relativ puține, iar perioada, mandatura dumneavoastră este încă și mai scurtă din pricina alegerilor. Iată de ce vă întreb cât sunteți de optimist pe acest dosar. Am și alte întrebări la adresa celorlalți miniștri, dar mă concentrez deocamdată pe acest uh, pachet protecția datelor. Sunt sigur că și colegii mei vor pune mai multe întrebări în ce privește biroul Procurorului European. Colega mea, mm, care este raportor din umbră pe acest dosar, o va face fără îndoială. Mulțumesc! Uh, thank you. Doamna Intveld, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezentări. Am mai multe întrebări și nici nu sunt uh, sigură dacă le adresez ministrului potrivit. Pentru că mă refer la elemente ce nu au fost menționate în uh, discursuri. Totuși, un subiect a fost, desigur, cazul NSA și scandalul supravegherii în masă. Uh, Mă bucur că acest lucru a fost menționat, deoarece uh, deocamdată din partea Consiliului am avut parte doar de o liniște de mormânt. Aș dori să știu dacă la Consiliu se dezbate așa ceva dincolo de întâlnirile de la prânz, care nu beneficiază de proces verbal cum va comenta Consiliul uh, declarațiile președintelui Obama? Vi se pare suficient? Consiliul va propune cumva uh, un text propriu. Apoi, subiecte nemenționate. Reforma regulamentului privind transparența sau accesul la documente. Domnul Cashman este raportor pe această temă. Și cred că ne aflăm uh, undeva uh, sub nivelul mării în ce privește încrederea cetățenilor, iar Consiliul uh, continuă să refuze să uh, progreseze în termen de transparență. E un lucru pe care nu-l pot explica uh, alegătorilor mei în luna mai. Despre protecția datelor s-a vorbit. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu directiva orizontală antidiscriminare care pare să fi dispărut într-un fel de gaură neagră. Dar, din nou, uh, e un element la care cetățenii țin foarte mult. Există și o serie de alte teme care țin de competența comisiei noastre și uh, care poate nu sunt priorități ale președinției, dar sunt cu siguranță teme care preocupă Grecia. Și atunci mă întreb care este poziția dumneavoastră și în astfel de cazuri. Mă gândesc la lupta împotriva corupției, împotriva evaziunii fiscale, care sunt opiniile dumneavoastră asupra libertății prese și a pluralismului, tratarea uh, solicitanților de azil și uh, sporirea amenințărilor la uh, adresa uh, grupurilor transgen. Chiar dacă acestea nu sunt necesar, sunt investigate de poliție. Domnul Cristogelos, pentru verzi, spune președintele. Aveți cuvântul. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργοί, καλώς ήρθατε. Είναι μια δύσκολη... Bun venit, stimați miniștri. O președinție dificilă începe. Subiectele de pe masa de lucru sunt foarte importante, așa cum au spus și colegii mei. Spionajul la nivel global, apoi politica de securitate, ar vrea să știm ce măsuri vă gândiți să luați vis-a-vis -vis de Statele Unite, în special în măsura în care legăturile între UE și SUA, iată, se consolidează la diferite niveluri. Prin urmare, așteptăm din partea președinției elene să fim informați dacă se progresează în ce privește protecția datelor. Apoi, în toată Europa, dar în special în Grecia, Există tot mai multe mișcări de extremă dreaptă și mișcări rasiste. Mm, aceasta nu e o problemă exclusiv greacă. Crimele uh, rasiste au uh, scăpat nepedepsite. Uh, multă vreme anumite astfel de infracțiuni nici măcar nu au fost anchetate. au fost uh, expuse diferite cauze pentru care măsuri nu au fost luate. Vă gândiți acum să luați niște măsuri mai precise, în special împotriva celor care îi atacă pe migranți? Um, Zorii Aurii a fost considerat uh, pentru multă vreme o organizație teroristă. Este această organizație o amenințare uh, la adresa democrației? Trebuie văzut care sunt distincțiile clare. În ce măsură președinția Elena se gândește să acționeze împreună cu Curtea de Justiție pentru a stopa discriminările împotriva diferitelor grupuri, inclusiv LGBT nu e posibil ca drepturile acestor uh, oameni să fie negate de state terțe, ori e cazul în mai multe uh, state, inclusiv unele candidate la uh, aderare. În fine, evaziunea fiscală, corupția, multe dintre aceste afaceri necurate trec uh, prin companiile offshore dar care antrenează companii europene în aceste mecanisme. Uniunea Europeană trebuie uh, să se arate sensibilă vis-a-vis -vis de aceste acte de corupție și să reacționeze. Trebuie să urmărim uh, uh, toate elementele care îi sunt aduse în atenție de către cetățeni sau de către Parlamentul European. Președintele. Chairman, um, I'll just be fair. Trei puncte. Uh, dacă îmi permiteți. Odată, aș vrea să știu în ce fel președinția Elena se gândește să abordeze preocupările legate de siguranță în UE. Mă refer la cetățenii europeni, special care părăsesc Uniunea, așa numiții uh, luptători străini, care se alătură unor grupuri radicale altundeva în lume. va deveni o prioritate pentru dumneavoastră acordul PNR și cooperarea uh, pentru securitate cu state terțe. În al treilea rând, în fine, președinția Elena a făcut o prioritate din tematica azilului și migrației. Veți acorda mai multă susținere zonei mediteranei Mă întreb de asemenea dacă președinția va trata și condițiile de primire ale uh, solicitanților de azil și ale refugiaților. Pentru GUE, domnul Trandafilidis. Ce scuze, madame, doamna Vergia mai întâi, spune președintele. Monsieur le Président, je me substitue. Mulțumesc, domnule președinte, îl locuiesc pe coordonatorul nostru. Președinția UE e întotdeauna dificilă pentru un stat membru în perioada electorală, dar a asigura președinția UE e o responsabilitate care pune în lumină situația statului membru respectiv. Domnule ministru uh, al justiției, domnule Atanasiu, ați încheiat uh, alocuțiunea dumneavoastră spunând că drepturile fundamentale nu uh, sunt restrânse, garantarea legilor și faptul că nimeni nu uh, poate să le încalce este un aspect fundamental pentru Uniunea Europeană. de acord cu dumneavoastră. Cu toate acestea, mai multe uh, sindicate, ONG-uri și asociații de apărare a drepturilor omului ne-au atras atenția asupra situației din Grecia relativ la protecția anumitor drepturi ale omului. Dreptul la educație, dreptul la sănătate uh, sunt uh, puse în dificultate de tăierile bugetare generate de austeritate. Vio- violența, represiunilor sunt de asemenea denunțate. Grecia are o responsabilitate în materie de imigrație, deoarece este una, dacă nu chiar principala poartă de intrare în Europa pentru acești migranți. Totuși, acești migranți sunt victime ale violenței și uh, multe din drepturile lor fundamentale nu sunt respectate, sunt supuși unor rele tratamente. ONG-urile semnalează recurent aceste lucruri, mm, inclusiv poliția pare să fie implicată în astfel de situații în Grecia a fost deja condamnată de Curtea uh, Europeană a Drepturilor Omului uh, pe aceste teme. Colegii noștri au vorbit de uh, acte rasiste. Însă a trebuit să așteptăm asasinarea lui Pavlo Sisas pentru ca lucrurile să se miște și la nivelul justiției din Grecia. Aceste acte rasiste, desigur, nu ating doar Grecia, dar, în ce privește Grecia, în 17% din cazuri și poliția ar fi implicată în astfel de acte. Libertatea de expresie, apoi, pare să pună probleme. S-a vorbit mult de uh, închiderea canalului național de televiziune din Grecia și mulți jurnaliști se află în situația de a fi supuși unor procese penale. Toate aceste lucruri ne preocupă și ar trebui să ne puteți oferi niște răspunsuri nuanțate în funcție de uh, informațiile pe care ne le-au oferit aceste ONG-uri, ONG-uri care conlucrăm în mod curent. Ele fac o paralelă cu situația din Ungaria și ne solicită să luăm aceleași măsuri. Iată de ce avem mare nevoie de răspunsurile dumneavoastră, mai ales dacă dorim ca ceea ce spun domnii miniștri să fie și credibil. În fine, și o întrebare mai concretă și mai precisă. Vorbim de un text european în ce privește salvarea pe mare și aș vrea să știu care este poziția Greciei în marginea acestui text. Mulțumesc tuturor, spune președintele. Este ora 4 fix. Am terminat turul de masă al coordonatorilor. Dat fiindcă domnul ministru Atanasiu trebuie să ne părăsească în curând, aș sugera acum ca dumnealui să ne răspundă și apoi uh, domnul Michelachis, după care voi da cuvântul celorlalte colegi pentru alte întrebări, după ce vom fi, uh, uh, după ce vom fi auzit și pe domnul Georgiadi, secretar general pentru protecție civilă. Domnul Atanasiu, mulțumesc, domnule președinte. Țin să vă mulțumesc pentru toate întrebările. Au fost toate extrem de interesante și ar merita ca și răspunsurile să fie cât mai aprofundate. Mi-ar fi făcut plăcere să am mai mult timp la dispoziție pentru a vă răspunde nuanțat, dar condițiile fiind ceea ce sunt, am să încerc să regrupez întrebările dumneavoastră în funcție de tematicile uh, uh care au reieșit destul de limpede. Odată, în ce privește uh, protecția datelor personale, președinția Elena. va multiplica eforturile în această arie. Am prevăzut multe întâlniri și discuții pe această temă. Uh, avem prevăzute vreo 10 întâlniri tehnice și vom colabora, desigur, în marginea directivei. Ne vom continua, vom continua uh, eforturile președințiilor anterioare, așa încât să uh, pună pe masă și o propunere de regulament. În ce privește uh, serviciile, sigur, intervine și un aspect politic, pentru că interesele cetățeanului trebuie să primeze. E un subiect esențial pentru noi. Când datele personale sunt disponibile uh, unui stat terț, trebuie să veghem asupra felului în care aceste date sunt exploatate. Trebuie garanții suficiente pentru a obține încrederea cetățenilor. Iar președinția Elena a pus acest lucru pe ordinea de zi a Consiliului Extraordinar ce se va ține poi mâine la Atena. și problema va fi discutată atât în plan politic cât și tehnic. Ghișeul unic este un instrument util pentru a garanta aplicarea justă și uniformă a, a dreptului. Vom prelua lucrurile de unde au fost lăsate ele după Consiliul din luna octombrie. Programul PRISM se află în centrul atenției președinției. Știm care sunt răspunsurile um, care uh, au fost date de toate organele competente asupra ce se întâmplă Statele Unite. Uh, raportul Comisiei Libe, de asemenea, uh, prezintă foarte clar monitorizarea acestei situații. Încercăm să colaborăm cu Statele Unite pe tema datelor personale. Această echipă încearcă să creeze un cadru legislativ pentru a, pentru a încadra mai bine activitățile uh, Statelor Unite, încercând să definească ce e posibil la nivel Uniunii Europene. Cred că pe 27 noiembrie am primit deja un raport în acest sens. Uh, Comisia a examinat posibilitatea restaurării încrederii în relația UE-SUA. Până acum, textul nu a ajuns uh, la Comisia Libe și nici la Consiliu. E limpede că toată lumea e neliniștită. Înțelegem aceste lucruri. Iată de ce luna aprilie la întâlnirea la nivel înalt de la Atena, împreună cu reprezentanți ai Statelor Unite, dezbaterea va fi deschisă tocmai asupra tuturor circumstanțelor ce înconjoară acest, acest caz. Trec acum la uh, biroul Procurorului European. Ideea de a crea un astfel de parchet european, practic, va ameliora oare lupta împotriva fraudei, eh, împotriva bugetului Uniunii Europene? Recunoaștem că vor exista dificultăți ce vor trebui surmontate, în special la momentul votului. De ce? E bine, pentru că există diferențe constituționale în diferitele state membre de la un stat la altul, cadrul constituțional garantează un nivel diferit de independență. Până la, la noi, în Grecia, există o independență a justiției vis-a-vis -vis de puterea executivă. Și multe elemente vor trebui limpezite. Va trebui văzută care va fi structura uh, acestui organism, care vor fi competențele uh, care vor fi relațiile procurorului european cu celelalte instituții și puteri europene. Este limpede că nu putem aduce atingere competențelor juridice ale fiecărui stat membru, dar ar trebui să putem garanta și eficacitatea și colaborarea suficientă cu celelalte uh, instituții europene pentru a lupta uh, în mod eficace împotriva fraudei și pentru a proteja interesele economice ale Uniunii Europene. Acum, a ști dacă vom avea sau nu uh, cooperare consolidată, e bine, Vom vedea în funcție de diversele rapoarte. E adevărat că o astfel de posibilitate nu este exclusă. În proiectul legislativ această posibilitate este prevăzută deocamdată. E limpede însă că dacă dorim să combatem în mod eficace frauda, e nevoie de o autoritate juridică pentru că aceasta ne va permite să coordonăm eforturile autorităților uh, competente din statele membre. Și pe de altă parte, anumite lacune existente ar putea fi astfel corectate, oferind uh, direcția dorită instrucțiunilor primite și asta fără a uh, prejudicia competențele statelor membre în domeniul judiciar. În ce privește acum simplificarea cooperării între autorități, lucrurile sunt ceva mai complexe. Va trebui să vedem care sunt relațiile acestor autorități cu subalternilor. Pe de altă parte, um, Domnul uh, Georgiadis va răspunde probabil mai bine decât mine în ce privește situația punctuală din Grecia. Cred că a intervenit și o neînțelegere. Grecia face parte din primele state care au adoptat o lege împotriva rasismului și xenofobiei. Vorbim de anul de grație 1971. Este o lege care acoperă între, întreaga panoplie de manifestări xenofobe sau rasiste. Acum, condițiile s-au schimbat și textul trebuia actualizat, rearmonizat, potrivit condițiilor cadru de la nivel european. Există deja un proiect de lege care a fost depus, a trecut deja prin comisia competentă din Parlamentul grec și votul va avea loc în curând în Parlamentul uh, grec. Dincolo de uh, echipele de intervenție uh, prevăzute în uh, acest cadru, există și elemente suplimentare. Vorbim despre uh, schimbarea de sex, de uh, diferitele orientări sexuale, deci vorbim despre sănătate reproductivă, toate aceste aspecte vor fi incluse în uh, noua uh, lege. Sigur că ne preocupă și pe noi ce se întâmplă cu organizația Zorii Aurii. În Grecia suntem toți preocupați de așa ceva și nu se poate spune că toți uh, grecii admiră uh, zorii aurii și că le urmăresc uh, programul. Noi suntem un popor prin esență democratic. Ce se întâmplă însă? Circumstanțele economice teribile și acest lucru trebuie să fie explicit. Sărăcia, care se instalează a dus uh, pe mulți cetățeni la a vota pentru trei partide și unul dintre acestea se întâmplă să fie Zori aurii. Asta nu înseamnă că alegătorii sunt uh, cu toții înscriși în această, în această organizație. Dar am să precizez acest lucru. Sau că susțin integral ideologia lor. Cum vă spuneam, în Grecia, justiția este perfect independentă de executiv în continuare. Și, prin urmare, anchetele se derulează cu rapiditate. Mulți membri ai organizației Zori Aurii au fost trimiși în închisoare ca urmare a acțiunilor lor, deocamdată provizoriu, în așteptarea finalizării proceselor. Însă, vreau să fie foarte clar, a spune că Zorii Aurii este o organizație criminală e un lucru și a spune că uh, există organizații criminale în cadrul Zorilor Aurii este altceva. Justiția trebuie să hotărască cum va proceda în acest caz. Însă vreau să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră. E adevărat că în trecut existau uh, multe acte reprobabile împotriva străinilor și care nu erau urmărite în justiție. Iar domnul uh, Michaelakis uh, va, va vorbi fără noială. Unul din zece cetățeni uh, astăzi uh, este migrant, fie că e legat sau ilegal, ceea ce nu exclude mă scuzați, ceea ce nu explică actele de uh, violență. Uh, ocaziile însă s-au multiplicat. Există cazuri de violență ce nu au parvenit justiției, pentru că uh, victimele adesea se temeau statutul lor nefiind unul foarte clar și nu s-au adresat justiției. Măsuri de protecție a victimelor, dar și a martorilor au fost luate în Grecia. Numeroase cazuri. Iată de ce astăzi numărul denunțurilor e în continuă creștere. S-a vorbit și de anchetarea unor polițiști. E adevărat, aceste anchete sunt în curs, dar cazurile sunt izolate. Vom urmări însă acest subiect pentru a ne asigura că regulile sunt respectate. Și poliția, desigur, trebuie să respecte drepturile omului. Vom vedea dacă a fost sau nu cazul. 2004 din 2004 până în 2005 a existat un acord pentru homosexuali care locuiesc împreună. Știm care au fost sentințele date la nivelul instanțelor. În unele cazuri nu s-a acceptat conviețuirea pentru cuplurile de homosexuali și noi analizăm aceste situații vom vedea la nivelul dreptului civil dacă se va lua o decizie din partea tuturor partidelor politice la nivelul Parlamentului. Am analizat această chestiune, dar n-am luat o decizie definitivă, dar în ceea ce privește dreptul penal utilizat împotriva acestor cupluri, care sunt sancționate în mod foarte serios în legislația elenă. Nu sunt de acord cu ce spuneați dumneavoastră în legătură cu faptul că străinii n-ar avea acces la sistemul de educație. Aș vrea să vă informez că chiar și imigranții ilegali au acces uh, gratuit la acest sistem. Mă refer la copii. Ei și familiile lor, pentru că și familiile au acces la îngrijirile de sănătate, pentru care nu trebuie să plătească nimic, nici măcar un euro n-am primit din partea Uniunii Europene până acum pentru aceste persoane. Acum e adevărat că în, în, încercăm să găsim o finanțare pentru această situație. Cred, domnule președinte, că am răspuns cât de cât la întrebări. Ba nu, mai exista o problemă cu frontierele maritime care a fost ridicată. Aceasta este în principal uh, o problemă la care poate domnul Georgiadis ar putea adăuga ceva. După cum știți, avem o frontieră maritimă foarte mare și mulți din imigranți, imigranții care intră la noi în țară vin pe calea mar- mării. Președintele, nu știu dacă aveți întrebări suplimentare pentru a face clarificări înainte de uh, plecarea domnului ministru, după aceea vom trece la ministrul de interne și după aceea pentru toată lumea. Problema este că domnul ministru trebuie să, să plece, trebuia să plece la și 15, așa că trebuie să ne asigurăm că va răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Doamna Inveld, foarte pe scurt, nu știu dacă am înțeles bine. E adevărat că la Consiliu nu se va discuta despre consecințele acestui scandal al supravegherii în masă. Asta ați spus dumneavoastră că aveți un grup de lucru uh, la nivelul uh, stafului și atâta, că nu se va face nicio declarație sau uh, vreo ceva formal spre președintele Obama, de exemplu. Domnule ministru, vă rog. Υπάρχει Da, am văzut rezultatele și există un grup la Consiliu, din câte știu, care analizează rezultatele, dar nu se va face o anchetă, pentru că este o chestiune prea delicată. Și există un grup care analizează în mare detaliu acest lucru. Mulțumesc! Că Acum am să dau cuvântul domnului Michelachis pentru a răspunde și vreau să vă spun că țin cont de toți colegii care s-au înscris pentru a lua cuvântul pentru a pune întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să completez și eu spusele colegului meu. În ceea ce privește întrebarea referitoare la drepturile imigranților legal și ilegal, dreptul la îngrijiri de sănătate și la educație, aș vrea să reamintesc câteva lucruri. În primul rând, atât imigranții ilegali cât și cei ilegali au dreptul de a-și trimite copiii în mod absolut liber, atât la grădiniță, cât și la școala primară, cât și la uh, liceu. Deci atât imigranții legali cât și cei ilegali. Aceștia au un acces absolut liber și gratuit pentru toate nivelurile de învățământ. Și în ceea ce privește îngrijirile de sănătate, copiii au acces gratuit și total la toate serviciile de sănătate în cadrul rețelei de spitale publice. În ceea ce privește persoanele majore, Există un acces la îngrijiri de sănătate în regim de urgență, care sunt gratuite, de asemenea pentru spitalele publice, iar Acum, referitor la numărul imigranților, am să încerc să vă dau câteva cifre pentru a vă da seama de amploarea acestui fenomen comparat cu populația noastră, populație de 11 milioane. Aceasta este populația greacă și acum am să vă dau câteva date ca să înțelegeți cu ce presiune ne confruntăm din cauza acestui flux migratoriu. Există 500.000 de imigranți legali. Și 700 de mii de imigranți ilegali și acestea sunt uh, datele uh, din partea uh, poliției și a gărzii de frontiere din 2007. Nu știu dacă aceste date mai sunt valabile și în ziua de astăzi în ceea ce privește imigranții ilegali, dar oricum asta vă poate da cât de cât uh, o idee în legătură cu fluxul migratoriu. Până în anul 2012, 90% din imigranții clandestini din Europa intrau în Uniunea Europeană prin Grecia și s-au făcut foarte multe eforturi din partea țărilor care fac parte din zona euro și prin sistemul de protecție a frontierelor pentru a reduce aproape la zero acest fenomen. Însă este un fenomen care persistă și în continuare și încercăm să-i facem față. Acum, în ceea ce privește frontiera maritimă, pentru că știți foarte bine că uh, noi avem foarte multe insule Am să răspund și la întrebările celorlalți colegi. Pot să vă spun că acord o atenție deosebită anumitor subiecte. Până în anul 2011, politica noastră s-a schimbat foarte mult. Am lucrat până în 2011 în calitate de jurnalist pentru serviciile publice, atât pentru televiziune, cât și pentru posturi de radio și pentru uh, ziare la nivelul public. Și asta pentru că s-a vorbit aici de libertatea presei. Pot să vă spun pe de altă parte că toți cei care au urmărit cât de cât ce se întâmplă în Grecia și-au putut da seama că o bună parte a actualității noastre a, avut, a fost influențată de rezultatele anchetelor realizate de autoritățile juridice în ceea ce privește uh, cazurile de corupție, economia uh, informală, munca la negru și așa mai departe. La ora actuală s-au luat multe măsuri, unele de natură provizorie, și indiferent că a fost vorba de cauze la nivelul sectorului public sau privat, toate acestea au fost analizate și nici nu vă dați seama cât de mare este acest fenomen, cât de multe eforturi s-au făcut pentru a lupta împotriva corupției și pentru a lăsa în urmă această problemă. Și acum am să mă refer la un uh, ultim subiect care a fost abordat aici, și anume zorii aurii. Așa cum spunea și domnul Atanasiu, grecii au avut foarte mult de suferit de pe urma nazismului și a fasciștilor. Și pot să vă spun că grecii nu sunt niciuna, nici alta. Însă există o parte a societății care din cauza dificultăților de natură economică se îndreaptă în ziua de astăzi către o astfel de politică extremă și către aceste organizații politice de extremă dreaptă. Însă asta din motive economice, pentru că noi, de altfel, nu suntem nici xenofob, nici naziști. Și de altfel, după război, după cum știți foarte bine, mulți greci au emigrat în bună parte către țări din Uniunea Europeană pentru a-și căuta de lucru. Și nu există nicio familie în Grecia care să nu fi cunoscut acest fenomen al migrației. Deci poporul nostru, prin natura sa, nu este nici rasist, nici xenofob. Și asta este o problemă, problemă care este datorată chestiunilor economice și din cauza cărora am avut de suferit. Și pot să vă spun că pentru a elimina acest fenomen, singura soluție este tocmai aceea redresării economice, de revenire la creștere economică. Și eforturile pe care le facem la ora actuală sunt toate în acest sens. Așa că aș vrea să vă rog, fără să folosesc aici prea mult timp pentru uh, a vă detalia acest lucru, aș vrea să a, vă prezint câteva date pentru a vedea ce am făcut până acum pentru o relansare economică. Așa că, dacă îmi permiteți, vă voi oferi câteva date interesante. Într-o perioadă de patru ani, în Grecia am reușit să reducem deficitul cu 3% și pentru a face acest lucru, Am am redus cu 15% PIB-ul și la ora actuală acesta este inferior PIB-ului din anii 30 iar cetățeanul de rând a, a pierdut 30% din veniturile sale față de nivelul anului 2007. Șomajul care înainte era la, la nivelul de 7%, acum a ajuns la o rată de 27%. Pentru tineri însă, înainte era de sub 15% și acum a ajuns la peste 60%. Este o adevărată dramă cu care ne confruntăm la ora actuală și pe care nimeni n-a trăit-o până acum. în uh, categoriile realizate la nivelul OCDE, noi, cazul nostru este trecut ca un adevărat exemplu pe primul loc în ceea ce privește reformele structurale. A fost uh, nevoie de multe sacrificii și de multă rigoare din partea poporului elen și iată acum începem să vedem roadele am reușit să ajungem la un nivel de competitivitate echivalent celui din anul 2002 și am reușit să uh, revenim la deficitul pe care îl aveam în cadrul balanței comerciale. Este pentru prima oară, după luni de zile, când avem în sfârșit un beneficiu în această balanță comercială. Și este de asemenea pentru prima oară când vom pune capăt uh, reducerii uh, constante a creșterii economice și vom relua creșterea. Însă toate acestea s-au făcut cu foarte multe sacrificii și vă rog să mă iertați pentru că v-am dat aici toate aceste date, dar acestea sunt datele realității și în spatele lor se află practic sacrificiile făcute de un popor sacrificii nenumărate și vreau să revin acum la faptul că mi-ați permis să vă prezint aceste date pentru a vă spune că toate aceste eforturi le facem tocmai pentru a pune capăt uh, acestor fenomene de rasism și xenofobie. Acum, în ceea ce privește anchetele realizate, ar trebui să vedem dacă Trebuia într-adevăr să găsim pe cineva, să găsim uh, un tânăr grec, de exemplu, pentru a face acest lucru. Dar nu e adevărat. Existau aceste anchete de foarte mult timp. Și toate elementele uh, pe care le-am uh, colectat cu, cu ocazia acestui eveniment, în urma uciderii acestui tânăr, și toate elementele la care am parvenit în urma tuturor evenimentelor în care au fost implicați străini, toate acestea au dus la arestarea unor membri din Zoria Uri care acum uh, așteaptă să fie judecați. Dacă nu ar fi existat o anchetă prealabilă acestui eveniment, e clar că aceste arestări nu s-ar fi putut realiza până acum. Însă tocmai grație acestor elemente pe care le, le colectasem deja în urma acestui eveniment tragic și ținând cont și de elementele pe care le-am avut din partea imigranților, iată, am dispus de toate elementele suficiente pentru a putea reacționa în mod eficient. Mulțumim, spune președintele, vă mulțumim pentru informațiile dumneavoastră, pentru abordarea plină de pasiune pe care ne-ați prezentat-o. Și acum aș vrea să vă rog să mă înțelegeți că vom perturba felul în care um, desfășurăm sesiunea noastră obișnuită de întrebări și răspunsuri. Acum aș sugera să dăm cuvântul secretarului general cât de succint cu putință, pentru că ni se termină timpul pe care îl prevăzusem pentru această dezbatere, pentru președinția Elena. Și după aceea vom redeschide dezbaterea și vom avea timp suficient pentru toți colegii care s-au înscris pe listă și pentru a pune întrebări a domnilor miniștri care sunt în continuare aici la prezidiu. Așa că vom continua în felul acesta și dăm cuvântul secretarului general. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă transmit uh, scuzele din partea Ministrului pentru Ordine Publică și Protecția Cetățenilor, domnul um, Denias. Uh, ieri uh, a apărut o problemă și atunci uh, dumnealui a trebuit să-și suspende vizita. De aceea sunt eu astăzi alături de dumneavoastră. Voi încerca însă să îl, uh, să țin locul uh, ministrului cât de bine pot și să răspund preocupărilor dumneavoastră și să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Așadar, domnule președinte, domnilor și domnilor, dați-mi voie să, vă, să încep prin a vă spune că președinția elenă va continua uh, lucrările președinției irlandeze și lituaniene în uh, ca în contextul trioului de președinții. Și am să încep uh, prin a vă um, uh, spune cât de Uh, mulțumit sunt că s-a ajuns la un acord între Consiliul și Parlamentul European cu privire la uh, fondul multianual și cadrul pentru fondul multianual în domeniul um, de care mă ocup. Aș dori să îi mulțumesc uh, și raportorului, domn, raportorilor domnului Fontano, domnului Acolino și domnului Marinescu pentru abordarea foarte constructivă care ne-a ajutat să ajungem la acest acord. Aș vrea să vă asigur, de asemenea, că președinția Elena va lucra la patru regulamente odată ce se va finaliza activitatea juriști, jurislingviștilor și vom încerca să finalizăm aceste dosare cât se poate de repede. Am să încep cu problema imigrației ilegale și a azilului. Condițiile uh, din jurul uh, Europei, mediul nesigur din jurul Europei și motivele care uh, conduc fluxurile migratorii către Uniunea Europeană pun presiuni foarte mari asupra statelor membre. Toate acestea se întâmplă într-un moment de criză financiară când ar trebui să ne concentrăm toate eforturile și toată energia pe promovarea reformelor și pe încurajarea stabilității și impulsionării creșterii. Cea mai mare parte din această presiune a fluxurilor uh, migratorii ilegale afectează în mod firesc uh, statele membre care se află la granițele externe ale Uniunii Europene. Tocmai aceste state membre uh, sunt uh, cele mai afectate de recesiune și de uh, șomaj. În acest context, președinția Elena va promova Uh, implementarea legislației privind um, sistemul de azil european și se va concentra pe creșterea solidarității uh, între statele membre, ale căror sisteme de azil sunt puse sub presiune. De asemenea, vom face acest lucru în scopul respectării obligațiilor din tratatele internaționale și din legislația europeană. În plus, vom colabora cu autoritățile europene și organizațiile internaționale competente. Respectarea și protejarea drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil și ale persoanelor care au nevoie de protecție internațională se vor afla printre prioritățile majore uh, și printre propunerile majore care vor veni din partea președinției noastre. Ne vom concentra toate eforturile uh, pe uh, gestionarea integrată a fluxurilor migratorii la nivel european și vom face tot posibilul pentru a ține cont de toate dimensiunile migrației și mobilității și ale politicilor aferente. Vom încerca și să limităm efectele negative ale migrației asupra coeziunii sociale și asupra politicii de stabilitate și politicii economice. În ceea ce privește combaterea imigrației ilegale, una dintre prioritățile noastre va fi de a promova uh, pachetul legislativ privind uh, granițele este un uh, pachet de trei acte legislative. În primul rând avem uh, regulamentul privind sistemul de intrare și ieșire și vrem să instituim un uh, sistem informatic uh, care să înregistreze toate intrările și ieșirile de uh, persoane în și din statele membre. Apoi uh, vrem să instituim uh, un program RTP, programul um, călătorilor înregistrați. Uh, apoi vrem să modificăm regulamentul 562 din 2006 privind utilizarea sistemului de intrare și ieșire și programul um, Registered Traveler. În ceea ce privește proiectul de regulament, privind uh, crearea unui sistem de intrare-ieșire pentru cetățenii din țările terțe, președinția Elena intenționează să facă progrese în uh, discuțiile în acest dosar în uh, cea de-a doua lectură. Și acest lucru are, în context, are loc în contextul discuțiilor privind autoritățile de punere în aplicare a legii. Uh, în ceea ce privește programul RTP, sperăm că vom finaliza prima lectură, astfel încât uh, să putem uh, trece la o a doua lectură pe marginea regulamentului cu privire la instituirea sistemului de intrare și ieșire pentru cetățenii din țările terțe. Un alt dosar care prezintă o importanță crucială și care reprezintă o prioritate majoră pentru președinția noastră, dar și pentru Consiliu și Parlament, este proiectul de regulament pentru instituirea unor reguli pentru supravegherea granițelor externe uh, și a granițelor maritime în uh, operațiunile comune ale Frontex. Probabil că știți că negocierile sunt deja în curs de desfășurare și au avut deja loc uh, trei întâlniri la nivel tehnic. Președinția Elena speră să ajungă la un acord cu Parlamentul European în primă lectură și uh, sperăm că vom putea să realizăm acest lucru înainte de alegerile europene. Probabil că știți uh, că primul uh, dialog tripartit a avut deja loc cu privire la propunerea de modificare a, a uh, anexelor regulamentul 539 din 2001, care elimină necesitatea vizelor pentru 16 țări din Caraibe și Pacific și din Emiratele Arabe Unite, Columbia și Peru. Aș vrea să vă asigur că Președinția noastră va încerca să elimine toate obstacolele pentru a ajunge la un acord în primă lectură și pentru ca acest regulament uh, să fie adoptat, așa cum spuneam, înainte de alegerile pentru Parlamentul European. În acest scop, și având în vedere calendarul foarte strâns, prioritatea noastră este să ajungem la un acord politic între Consiliu și Parlament până la începutul lunii februarie și sperăm că vom atinge acest obiectiv dacă vom coopera cu toții îndeaproape. Tot în același context și uh, referitor la implementarea cu succes a planului de acțiune de ridicare a vizelor pentru Moldova, Consiliul sau Comisia și-a prezentat o propunere pentru a include Republica Moldova pe lista pozitivă. Și uh, mă bucur să văd că această includere a fost aprobată de Parlament și Consiliu. Am încredere că uh, foarte curând vom reuși să finalizăm acest dosar, astfel încât cetățenii din Moldova să poată călători în spațiul Schengen fără viză. În ceea ce privește cooperarea politică în uh, cazurile penale, există două propuneri legislative interconectate în curs de elaborare. Avem proiectul de regulament privind instituirea Agenției Europene de Aplicare a Legii și fuzionarea acesteia cu Academia Europeană de Poliție. Avem și proiectul de regulament privind transferul sediului Academiei Europene de, poziție, de Poliție. Apoi, uh, Europolul uh, este un alt subiect important și aceasta se supune aplicării procedurii prevăzute de tratatul de la Lisabona. Este vorba despre cooperarea între autoritățile judiciare din Europa și um, întărirea securității în Europa. Uh, Examinarea proiectului de regulament la nivel de grup de lucru este în curs uh, din iunie 2013 încoace, iar noi vom face tot posibilul pentru a finaliza acest uh, dosar până la finalul președinției noastre și vrem ca poziția Consiliului să fie adoptată la Consiliul din iunie. În afară de regulamentul Europol, aș dori să mă refer și la proiectul de regulament privind sediul Academiei Europene de Poliție, CEPOL. După cum știți, uh, uh, Regatul Unit a hotărât uh, să nu mai găzduiască sediul Academiei Europene de Poliție și de aceea Consiliul a hotărât în octombrie să transfere sediul CEPOL la Budapesta, în Ungaria. Astfel, în noiembrie anul trecut, 25 de state membre au prezentat o inițiativă legislativă de modificare a deciziei privind Academia Europeană de Poliție. Mă bucur să văd că ați numit deja un raportor pe, această, pe acest dosar și aș dori să vă informez că susținem demersurile dumneavoastră și contăm pe cooperarea dumneavoastră, având în vedere urgența acestui dosar. Vrem ca această inițiativă legislativă să fie adoptată înainte de alegerile parlamentare. Este în interesul nostru comun să uh, Uh, menținem în funcțiune Academia Europeană de Poliție. Acum, privind spre viitor și uh, spre evoluțiile viitoare în domeniul justiției și afacerilor interne, după cum știți, uh, implementarea recomandărilor uh, Consiliului din iunie 2013 se referă la domeniul uh, libertății, securității și justiției. Aceste linii directoare vor înlocui programul uh, de la Stockholm. Aș dori să vă asigur că vom uh, colabora cu statele membre și cu Comisia Europeană care va contribui cu punctele sale de vedere și sperăm că în luna martie Comisia va emite o comunicare în acest sens. Sperăm de asemenea că Parlamentul European va asigura cooperarea sa și sperăm că uh, vom satisface nevoile reale din uh, sectorul JAI. Viitorul uh, sectorului uh, JAI uh, va fi de asemenea analizat și în Coreper. Aproape am terminat. Vom avea ocazia să discutăm pe larg aceste subiecte la Consiliul JAI informal de pe 23 și 24 ianuarie de la Atena Vom avea acolo reprezentanți uh, din comisiile jurii și libe din Parlamentul European. Sper că nu v-am epuizat cu prezentarea mea, am terminat și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Să trecem mai departe. Haideți să ne străduim, uh, să umplem uh, timpul până la 5 jumate, când vom finaliza această discuție. Domnul Papa Nicolau, vă rog, mai întâi. Thank you, thank you very much, Mr. Pre Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în greacă și asta pentru ca semn de respect pentru președinția noastră și pentru piniștrii noștri. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, ministrul de interne și secretarul uh, general uh, pentru protecție civilă au avut prezentări foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste prezentări. Vă urez bun venit în numele PPE, deși domnul Matias a făcut deja acest lucru. Aș vrea să evidențiez mai multe aspecte pe baza răspunsurilor pe care le-ați oferit deja la întrebările colegilor mei. Nu știu dacă doamna Vergia mai este aici. Dumnezeu este aici de foarte mulți ani, iar la Libe am avut uh, discuții foarte intense. Adesea am avut uh, foarte multe tensiuni și este foarte greu uh, să luăm decizii și să ajungem la un acord într-un astfel de climat. Un coleg de la GUE are întotdeauna o poziție foarte clară mesajele sunt adesea foarte obiective. Evaluarea situației este foarte obiectivă. Din păcate, doamna Vergia uh, nu mai este aici, așa că sper că îi va spune cineva ce am să spun. Sigur că există ONG-uri care uh, diseminează mesaje uh, despre statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, aș vrea să îmi uh, aloce timp pentru a-i spune despre eforturile pe care le-am făcut uh, și despre noile centre de primire pe care le-am creat în Grecia. Acolo se oferă o protecție uh, sporită tuturor celor care vin în țara noastră. Avem o protecție sporită la frontiere și la frontierele Schengen. Granițele au fost securizate în plus, avem uh, specialiști foarte buni în domeniul azilului în Grecia. Vreau să spun aceste lucruri înainte ca cineva să se pripească, uh, să tragă concluzii cu privire la președinția Elena. Noi am avut o perioadă foarte dificilă um, ca urmare a crizei, însă președinția Elena face foarte mari eforturi și suntem pregătiți. Este păcat să avem uh, o abordare părtinitoare. Cred că toți colegii colegi din uh, grupul uh, PPE au uh, spus că drepturile tuturor trebuie să fie respectate. Așa că aș dori să vă rog să aveți o abordare echilibrată. Acum, domnule ministru, am o întrebare foarte directă și foarte simplă. Nu vreau să irosesc foarte mult timpul. Am vorbit despre migrație și despre azil. Și am să mă concentrez pe aceste două uh, subiecte, pentru că și domnul Michelachis uh, s-a referit la ele. Aș vrea și dumnealui să-mi dea un răspuns, pentru că este ministrul de resort. Am discutat despre o împărțire justă a poverii în Uniunea Europeană și despre solidaritatea de care trebuie să dăm dovadă la nivel practic. S-a vorbit uh, despre consolidarea solidarității, mai ales cu țările din Sud, care absorb uh, un volum uh, foarte mare de fluxuri migratorii care vin din țările învecinate. Credeți că am putea să atingem aceste obiective? Președinția Elena um, are loc în momentul în care se încheie această legislatură. Uh, poate că președinția Elena ar putea să pună mai mult accentul pe programul de relocare. Poate că am putea să progresăm uh, mai mult uh, în această președinție. Această problemă a împărțirii poverii este foarte importantă și, mă, nu, și nu mă refer aici doar la fluxurile migratorii, ci și la azil și la responsabilitățile aferente veți analiza acest uh, dosar uh, mai detaliat pentru a-i convinge pe cetățenii europeni că Uniunea Europeană în ansamblul său își asumă responsabilitatea? Pentru că există sentimentul că unele țări sunt supuse unei presiuni mai mari, iar altele uh, unei presiuni mai reduse. La urma urmei, suntem cu toții de acord că avem nevoie de mai multă solidaritate și salut comentariile dumneavoastră pe acest domeniu. Mulțumesc! Thank you, Mr. Papa Nicolau. Now... Mr. Cashman, the floor is yours. Domnule Cashman, vă rog. <clears throat> thank you, President, and can I thank... Mulțumesc. Mulțumesc președinției, Elena, pentru prezentare. Domnule Michelakis, eu vin din Marea Britanie și cred că toate țările noastre sunt atinse în prezent de extremisme care s-au uh, născut din criza actuală. Sigur că uh, nu uh, trebuie să dăm noi lecții grecie, trebuie să ne preocupăm fiecare de țările noastre, dar, desigur, și de celelalte țări. Și în acest context ne preocupă situația cu organizația Zorii Aurii. E adevărat, oamenii se confruntă cu această criză și haideți să ne amintim că criza euro s-a declanșat și din lipsa de leadership în anumite state și trebuie să ne asumăm responsabilitatea uh, pentru așa ceva. Ce uh, privește reformarea directivei 1049, uh, temă pe care sunt raportor, aș vrea să abordez aspecte care nu sunt tehnice. La nivelul Consiliului există o lipsă de voință politică președinția daneză și cea lituaniană au încercat să împingă dosarul înainte, însă Comisia și Consiliul blochează dosarul aș dori ca președinția Elena să acorde atenție acestui dosar, pentru că, așa cum a spus și doamna Intveld, e foarte important pentru cetățenii noștri, mai ales în preajma alegerilor și în contextul în care partidele extremiste riscă să revină în Parlamentul European dacă noi nu suntem atenți. În ce privește directiva orizontală privind antidiscriminarea, din nou, e un dosar care trebuie cu orice preț împis înainte, pentru că non-discriminarea, care este o piatră de temelie a oricărei societăți libere, este blocată de uh, statele membre la nivelul Consiliului. În fine, aș dori să vă mai spun că preocupările exprimate cu privire la eventuale încălcări ale drepturilor omului în Grecia, mm, le ridicăm deoarece ONG-urile care conlucrăm de mult timp ne atrag atenția asupra acestor fapte din Grecia. Dar sunt probleme transnaționale și motivul pentru care le invocăm în fața dumneavoastră și doresc să vă mulțumesc, domnule Michelachis, dincolo de orice ideologie, pentru că ați vorbit de uh, creșterea economică care ar putea aduce uh, și justiție socială. Ele merg mână în mână. Președintele, doamna Ladford, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și eu miniștrilor rămași alături de noi și sper că mă adresez corect dumnealor. La rândul meu, doream să vorbesc despre provocările vis-a-vis -vis de respectarea drepturilor omului în Grecia, pentru că mâine ne întâlnim pe tema uh, crimelor izvorâte din ură, iar uh, Grecia acum, iată, se află la președinția UE și nu subestimez provocările care se confruntă țara dumneavoastră, dar bazându-mă la rândul meu pe informări din partea ONG-urilor, deși recunosc progresele pe care guvernul actual încearcă să le facă vis-a-vis -vis de violența rasistă și xenofobă, fapt este că au existat multe atacuri și practic nicio uh, acuzare și e adevărat că în Parlamentul Național se discută decizia din cadrul din 2008 în ce privește crimele izvorâte din ură, mă întreb însă în acest context dacă ne puteți asigura că prin această lege veți putea consolida prevederile din legea Elena pentru a aborda uh, crimele izvorâte din ură rasială. Bună oară! Eh, transpunând în realitate eh, sentințele în astfel de cazuri și a înlătura taxa de 100 de euro pe care victimele trebuie să le plătească eh, în cazul în care depun o plângere. Ne puteți de asemenea oare asigura că deportările vor fi suspendate în cazul imigranților în situație ilegală care au fost victimele astfel, a unor astfel de infracțiuni. V-aș mai întreba dacă există vreun tip de formare pentru polițiști în a aborda astfel de infracțiuni și vorbind despre poliție, se mai afirmă că operațiunea Zeus și spre deosebire de domnul Papa Nicolau, uh, nu pot pronunța foarte bine în limba elenă. E adevărat că poliția tratează discriminatoriu migranți în situație nereglementară, că profilarea etnică uh, continuă și cifrele pe care le avem noi arată că doar 6% dintre uh, cei um, controlați, verificați, ar fi în situație, uh, migranți în situație nereglementată. Ia deci guvernul măsuri pentru a uh, schimba acest comportament al poliției? Chiar și la mine acasă, la Londra, Știm care sunt anumite practici atitudini ale polițiștilor, dar, cum s-a mai spus, justificarea noastră pentru a solicita Greciei clarificarea spre situație la ea acasă e că, iată, acum sunteți uh, la președinția Uniunii Europene. Mulțumesc. Doamna Ernst, spune președintele. Vielen Dank. Ähm, ich werde natürlich die freundlichen... Mulțumesc. Desigur v, voi transmite colegilor mei salutările. Ați spus că politica de azil și migrație este o prioritate pentru dumneavoastră. Ne-ați citat și niște cifre. Ne spuneți că aveți intenția de a lua foarte în serios aceste lucruri. Ne-ați dat cifre de migranți și refugiați legali, ilegali, cei care rezidează în Grecia, așa, Grecia și așa mai departe. Sigur, toate aceste elemente pot fi importante, dar sunt secundare, pentru că noi discutăm aici pachetul azil, care am reușit să-l adoptăm cu mare dificultate. Să nu am auzit uh, guvernul grec să protesteze. Acest pachet privind azilul nu vorbește de problemele principale cu care vă confruntați tratarea uh, uh, dosarelor, uh, solicitanților de azil și așa mai departe. Aveți intenția de a discuta despre aceste aspecte? Sigur că putem vorbi de creșterea numărului de migranți în Grecia, e adevărat. Dar pentru mine problema cheie rămâne aceea că o decizie a fost luată de Consiliu și Parlament, dar decizia nu este pusă în aplicare. Mi-ați spus că în domeniul azilului lucrurile s-au ameliorat. Aș vrea să pot crede. E adevărat că în Grecia există o criză uh, în acest sector al azilului, dar ați vegheat uh, la respectarea uh, procedurilor, cunoașteți criticile care se aduc Greciei, ce se întâmplă la Curtea Drepturilor Omului, detenția migranților, femei sau bărbați. Folosește practic la a adăposti pe aceștia? Aveți informații asupra acestui punct? Eh, linia directoare începește frontierele maritime. E o temă care a fost evocată de colegii mei. Știți, fără îndoială, că Parlamentul European eh, pledase în cadrul raportului Coelho pentru toate acestea. Însă ne întrebăm acum ce se va întâmpla la Consiliu și dacă aceste linii directoare privind frontierele maritime Uh, vor fi din, și ele victima uh, unui uh, blocaj minoritar. Am avut recent o audiere în care domnul Coelho a lansat o întrebare. Care este costul acestui sistem de înregistrare a sosirilor și plecărilor? Se știe deja ce se va face cu aceste date, cât va costa colectarea lor și așa mai departe. Ați făcut o pledoarie vibrantă apropo de extremismele de dreapta, spunând că cazurile financiare ale indivizilor fac aceștia să poată fi tentați de alertele extremistilor. Desigur, populația elenă nu e în niciun caz fascistă sau de extremă dreaptă, dar la nivelul guvernamental. Cine a permis uh, o astfel de calamitate? E posibil să ne aflăm într-o situație atât de dezastruoasă? Domnul Bronx. Yes, I had hoped to ask this question to the Minister of uh, Justice and... Uh... Mulțumesc. Vorbim despre justiție și drepturile omului. Dar coordonatorii liberi au preferințe. Sunt toți, suntem toți egali, dar unii mai egali decât alții. Vreau să întreb dacă pe parcursul președinției elene ați auzit ca deputați să fie arestați pentru o crimă Care ar fi răspunsul într-un astfel de caz ipotetic? Și cum ar fi monitorizat acest uh, răspuns dacă crima respectivă, omuciderea respectivă, ar fi urmată de altele două? Dacă eurodeputați uh, comit o infracțiune, ei trebuie întotdeauna să fie uh, acuzați. Poziția lor îi face mai vinovați, nu mai puțin vinovați. Sunteți de acord că arestarea uh, politicienilor în general și a deputaților în particular, a fost privită întotdeauna cu scepticism. Poziția lor pe spectrul politic ar trebui să fie imaterială, dar acest lucru nu rese din dezbatere în această după-amiază. Din potrivă, dezbaterea aceasta după-amiază a fost colorată deja Um, dacă aș putea spune așa, printr-un uh, limbaj colorat de rasism, mesaje subliminale care ne spun nu mai uh, raționați independent. L-aș cita pe pastorul Imala. Când au venit comuniștii, n-am spus nimic pentru că nu eram comunist. Când au venit socialiștii, n-am spus nimic pentru că nu eram socialist. Când mi-a venit rândul, nu mai rămăsese nimeni să obiecteze. Vă mulțumesc! Domnul Melo, spune președintele. Președinte, mult muito Interior. Vă mulțumesc, domnule președinte. M-aș adresa ministrului de interne. Succint. E adevărat, există situații ce trebuie să preocupe Europa în această perioadă a istoriei noastre. Și mă neliniștește în special resurgența extremismelor de orice tip, fie că e vorba de extrema dreaptă sau stângă. Am văzut că reapar anumite fenomene acțiuni împotriva NATO, UE sau euro. Dar vorbim de persoane care au fost alese pentru un mandat european, ceea ce e un lucru paradoxal din punctul meu de vedere. Grecia a cunoscut în vremea din urmă ambele tipuri de extremism. Constatăm noi cu uimire din peninsula iberică mm, resurgența concomitentă a ambelor extremisme în Grecia și nu pot să nu mă neliniștesc. Partidele tradiționale, democratice, au alternat la putere în Grecia. E adevărat că au existat uh, dificultăți date fiind circumstanțele. Și acum, iată, partidele de extremă dreaptă și stângă sunt uh, la cârmă. Cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Extrema dreaptă și extrema stângă înseamnă diviziune și separatism, egoism, altfel spus. Grecia cunoaște acest fenomen zilnic. Și sperăm că la nivelul președinției europene veți face eforturi uh, eforturi inclusiv de pedagogie pentru ca Uniunea Europeană să poată lupta împotriva ex- extremismelor. Și reamintiți-vă, domnule ministru, că alegerile europene se apropie. La Parlamentul European există deocamdată deputați care reprezintă partide ce în țara lor de origine au apărat testele genetice pentru a se asigura că în guvernele lor nu există sânge evreu. Pentru noi este inacceptabil Uh, este inacceptabilă resurgența discursului antisemit. Ar trebui să roșim cu toții de rușine. E vorba de un extremist ce datează din al doilea război mondial. Nu putem închide ochii la așa ceva. Și aș dori să știu ce poate să facă Grecia în termen de pedagogie împărtășind din experiența aia. Doamna Romero. Priaseliu, una pregunta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să pun o întrebare în legătură cu relația cu Turcia și liberalizarea vizelor, pentru că tocmai în această săptămână vom vorbi aici la Parlament despre acordul de readmisie și despre situația specială a Turciei. Turcia, care nu cere Uh, vize pentru cei care o vizitează și felul în care aceasta ar putea afecta situația noastră, ce uh, se cere din partea Uniunii Europene față de această situație care ar putea fi nouă pentru noi. În al doilea rând, vreau să vă întreb de ce considerați că există se acordă atât de puține uh, atât de puțin uh, statute de refugiați uh, în țara dumneavoastră față de ce se întâmplă în alte țări, Spania, Italia, Malta? Credeți că are legătură cu regulamentul de la Dublin sau de ce considerați că acest regulament care a fost creat în principiu tocmai pentru a evita frauda, dar poate există și alte modalități în afara regulamentului de la Dublin pentru a evita astfel de fraude. Și o a treia întrebare, care nu are de-a face cu imigrația, ci cu pachetul referitor la protecția datelor, vreau să vă întreb dacă considerați că în această perioadă care ne mai rămâne se va adopta acest pachet și dacă considerați că puteți cere din partea Consiliului un răspuns rapid față de uh, concluziile care au fost uh, oferite de comisie președintelui Obama. Mulțumesc. Domnul Cristofelos. Mulțumesc, domnule președinte. De multe ori, rasismul se bazează pe ceva preexistent în societate, și anume pe uh, percepția faptului că străinii ar aduce uh, cu ei numai rău. Se spune de altfel că aceasta ar fi o chestie care are de-a face doar cu partidele extremiste, dar nu e adevărat. Există în Austria aceste partide sau în Australia, țări unde există o imigrație foarte numeroasă. Uh, deci e vorba aici de problema structurală a imigrației care trebuie abordată de fiecare dată înaintea alegerilor. Și știți și dumneavoastră că imigranții aduc în plus PIB-ului la nivel național, nu îl reduc. Deci ar trebui să ne bazăm pe această valoare. Pe de altă parte, spuneți că această chestiune a imigrației este o prioritate a președinției elene și am avea nevoie de o dezbatere la nivel european pentru a vedea ce aduc imigranții, în general, ca și beneficiu economic, pentru că altfel doar partidele extremiste au de profitat de pe urma acestei situații. Deci trebuie să arătăm cetățenilor care sunt elementele economice pozitive care dovedesc contrariul și trebuie să o faceți dumneavoastră. Pe de altă parte, ne gândim deseori la acei imigranți ilegali care nu au documente. Dar mă întreb dacă există o cale legală de a intra în Grecia la ora actuală. Nu există. Deci, iată, gândiți-vă, de exemplu, la refugiații sirieni care uh, pleacă de la ei de acasă. Uh, sunt sute de astfel de refugiați și copii, mulți dintre ei sunt copii care mor uh, cu zecile, cu sutele, care vin din Turcia și încearcă să intre în Grecia. E vorba de familii întregi, de părinți care locuiesc în Europa și care își aduc copiii sau restul familiei. Și dacă la aceasta adăugăm uh, toate aceste persoane, ne dăm seama că o bună parte a acestor imigranți sunt uh, persoane care au avut deja mult de suferit, care au trecut prin tortură sau prin alte situații extreme. Deci trebuie ca și acestor persoane să li se acorde o anumită protecție care decurge tocmai din dreptul la azil și atât pentru Grecia cât și pentru celelalte state, e important să avem date statistice veritabile în legătură cu acest flux de imigranți pentru a avea o imagine completă. Acum, în ceea ce privește fluxul migratoriu, Dumneavoastră ați afirmat că intrările către zona euro au scăzut, însă intrările cresc pe de altă parte în alte zone, în insule, de exemplu, în Grecia. Deci avem nevoie de o adevărată politică care să permită integrarea acestor persoane, nu neapărat retrimiterea lor înapoi la ei acasă. Dacă există cu adevărat o politică de integrare, atunci vom vedea problemele în cu totul altă lumină și felul în care uh, analizăm și chestiunile economice. Trebuie să vedem cum vor fi abordate aceste chestiuni economice în întreaga Europa la momentul alegerilor, pentru că toată extrema dreaptă utilizează acest fenomen pentru aș, uh, în propriile sale interese. Și avem și noi o responsabilitate în acest sens. Pentru că noi nu facem altceva decât să cultivăm și mai mult uh, semințele rasismului și sperând că aceste persoane până la urmă să plece undeva altundeva, în Statele Unite sau în Australia, dar nu la noi acasă. Și același lucru se întâmplă și cu libertatea de circulație ministrul britanic vine și ne spune că asta va distruge întreaga economie din Regatul Unit. Președintele, da, vă mulțumesc. Mai avem puțin timp din timpul prevăzut. Domnul Tsusas, vă rog și după aceea vom da cuvântul domnului ministru, așa că vă rog să fiți foarte succint pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și mai avem încă două puncte pe ziua de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește imigrația și azilul, e clar că aceasta este o problemă politică esențială care nu afectează doar țările de la frontierele externe ale Uniunii Europene, ci întreaga Uniune Europeană. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă prezint propria mea evaluare a situației din punctul de vedere a partidului meu. indiferent de măsurile pe care le luăm pentru a limita acest flux migratoriu. Nicio măsură nu poate fi atât de eficientă, de exemplu, o mai mare militarizare a Frontex-ului, gărzi de frontiere mai numeroase sau frontiere între statele membre. Și chiar și la noi acasă, în propria noastră vecinătate, unii dintre noi au senzația că familiile noastre au de suferit. Și de aceea avem nevoie de o soluție. Și aș vrea să vă spun că cei care fac tot ce pot pentru a da acei 5.000 de euro traficanților pentru a intra în Uniunea Europeană, acestor traficanți care câștigă milioane de euro. Ei nu sunt persoane bogate, sunt cumva reprezentanții ai păturii mijlocii la ei acasă, care au reușit să-și organizeze cât de cât viața. Nimeni nu-și părăsește casa dacă nu are un motiv întemeiat, așa că vă rog, aș vrea să ne spuneți, putem pune capăt într-un fel acestui val de imigranți? Pentru că chiar ieri la Consiliul de Ministri, ministrul de externe al Uniunii Europene spunea că va exista un organism care să analizeze felul în care evoluează misiunile militare ale Uniunii Europene. Și dumneavoastră considerați că astfel de decizii ar putea, într-adevăr, pune capăt unui astfel de flux migratoriu? Credeți că astfel de decizii ne vor aduce pacea între toate facțiunile care se află în conflict? S-a întâmplat asta în Siria, în Mali sau în alte țări? Și nu vreau să uh, fac aici uh, o problemă de ideologie, dar aceasta este o chestiune importantă, pentru că există regulamentul Dublin 2 și există mii de refugiați, de imigranți, care vor fi ca într-o capcană și vor rămâne acolo în Grecia sau în alte țări. Și aceasta este o situație de neacceptat. Ce se va întâmpla cu copiii acestor imigranți? Și ei vor fi arestați împreună cu familiile lor și vor trebui să rămână la închisoare timp de 18 luni. Dacă acest lucru va continua așa, atunci ce veți face dumneavoastră? Știți ce se întâmplă în aceste uh, tabere de, de concentrare, atât în Grecia cât și în alte state europene? Condițiile de viață sunt uh, absolut de neacceptat, sunt inumane. Partidul meu consideră că este o chestiune politică esențială și că nu ne putem permite așa ceva. În încheiere, domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru înțelegere, dar vreau să vă spun încă o dată că toate aceste persoane care au încercat să profite de pe urma ideologiei acestor partide, au aprins flacăra rasismului, a fascismului, a nazismului și în alte părți și noi suntem responsabili pentru cei care uh, au votat pentru noi și care trăiesc la noi acasă. Pe ei trebuie să-i protejăm în primul rând. Mulțumesc, spune președintele. Au existat foarte multe întrebări și mai așteptăm și răspunsurile. Domnule Potasievici, vă rog, vă dau cuvântul, dar vă rog nu 5 minute încă o dată, pentru că altfel nu vom reuși să terminăm la timp și să terminăm și cu celelalte puncte pe care le avem până la 18.30. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promit că voi fi mai uh, scurt, nu am nevoie de 5 minute, dar voi vorbi în poloneză. În calitate de raportor, pe această directivă, salut faptul că președinția Elena a avut un răspuns pozitiv și a considerat-o ca fiind o prioritate. Drogurile de design sunt într-adevăr o chestiune foarte serioasă și mă bucur că i-ați acordat atenția necesară. Pe de altă parte, la Parlamentul European lucrez uh, în domeniul parteneriatului estic și salut faptul că președinția Elena dorește o liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova până la sfârșitul mandatului său. În ceea ce privește gestiunea frontierelor, sper să ajungem la o soluție rezonabilă. Mulțumesc! Spune președintele, mai avem câteva minute la dispoziție. Vom da cuvântul domnilor miniștri, întâi domnul ministru Michelakis și după aceea domnul secretar general. Sau ați dori dumneavoastră să interveniți în primul rând? Okay, if you want to go first, there you go, and then we will be attending the Minister of... Doriți dumneavoastră să luați cuvântul întâi, Domnul Georgiadis, vă rog. Precisely, that's what I said, Mr. Michelakis. Da, tocmai asta spusesem la început, domnule Michelakis. Vă dădeam cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să mulțumesc colegilor pentru întrebările pe care le-au pus. A fost un dialog foarte interesant care a atins multe teme și interesante pentru președinție. Acum trecând la întrebările concrete. Referitor la o gestiune corectă, partajată în ceea ce privește frontierele, rolul nostru este acela de a facilita uh, găsirea de noi modalități pentru a rezolva aceste probleme, pentru că nu cred că cineva aici la Parlamentul European nu cunoaște poziția noastră. Am repetat-o de nenumărate ori. Sau a, uh, reprezentanții noștri care au fost aici cu dumneavoastră și multe țări sunt de acord cu poziția noastră, în special acele țări care susțin care se confruntă cu un volum ridicat de imigranți uh, ilegali. Există țări care nu sunt de acord cu felul în care se implementează aceste măsuri, cu regulile de procedură, însă vreau să vă reamintesc acum câteva dintre cifrele pe care le menționam mai devreme. Vorbim aici despre un pic mai mult de 10% din populația totală și nu știu ce țară ar putea suporta o astfel de povară, chiar dacă n-am trece printr-o criză economică. Însă, în calitate de președinție, spun că vom continua să lucrăm pentru a rezolva această problemă și sper să găsim și înțelegere. Dar vreau să vă reamintesc rolul specific pe care îl avem și pe care îl înțelegeți cu toții al unei țări care se află la președinție. Dar încă o dată vă spun, poziția noastră este cunoscută și bine cunoscută de toată lumea. Aș vrea să mulțumesc colegului din Regatul Unit pentru cuvintele frumoase și eu am subliniat importanța acestui lucru. Și anume, creșterea economică este instrumentul cel mai bun pe care îl avem pentru a putea uh, face față acestui comportament extremist din punct de vedere politic. Și Grecia nu este singura țară care se confruntă cu astfel de probleme, cu politicieni extremiști. Ar fi nedrept să spunem că aceasta se aplică doar uh, Europei de Sud. Există probleme și în alte părți și sunt de acord că nu este vorba aici doar de o problemă de natură tehnică. Uh, Spunea cineva că nu e vorba de chestiuni uh, care țin de un anumit partid politic. Bineînțeles, nu e vorba aici de poziții ale partidelor politice. Sunt absolut de acord și pot să vă spun că noua democrație este una dintre cele două partide care se află la putere la ora actuală în Grecia și atunci când am fost în opoziție, Noua Democrație a susținut 50% din proiectele legislative care treceau prin Parlamentul nostru și care aveau de-a face cu reformele structurale. 50% din acele proiecte le-am susținut și toate se refereau la reforme structurale. S-a vorbit aici despre Zoria Urim. și mă bucur că colegul a recunoscut eforturile pe care le-am făcut până acum și pot să vă spun că nu i doar des, vorba aici doar despre un fenomen uh, din Grecia. S-a vorbit și despre acea taxă percepută de 100 de euro pentru a-ți face justiție. Dar vreau să precizez un lucru. Dacă cineva este victima violenței, are dreptul să se plângă în fața instanțelor și instanțele vor interveni. Deci nu este vorba aici de o chestiune de natură financiară. Și, de fapt, noi nu facem diferențierea între imigranți legali sau ilegali. Dacă un imigrant ilegal a fost victima, într-un fel sau altul, dacă a suferit de pe urma violenței, el va fi tratat la fel. Dar cei care sunt imigranți ilegali vor avea în plus o perioadă de ședere um, extinsă până când cauza lor va fi rezolvată. Și există și un proiect specific la ora actuală unde se prevăd chestiuni speciale referitoare la violența rasistă. Dacă imigranții sunt ilegali, uh, cazul lor va fi tratat exact în același fel ca și uh, cel uh, al victimelor traficului. Ați menționat și problema Turciei, cu care noi am semnat un acord în ceea ce privește imigranții ilegali și care a intrat în vigoare în 2001, deși în practică nu se aplică prea des. Acordul uh, UE-Turcia din decembrie 2013 și problema vizelor și la implementarea măsurilor de returnare a imigranților ilegali. Bineînțeles, noi am salutat acest acord și așteptăm ca el să fie implementat, pentru că dacă acest acord va fi implementat corect, atunci vom vedea ce se întâmplă și cu această problemă mai generală a vizelor. Cineva a făcut un comentariu pe tema justiției și a, a deputaților care au fost arestați. Am mai spus-o odată, justiția noastră este independentă și nu doar cu numele. Toți cei care au monitorizat ce s-a întâmplat în aceste cazuri și-au dat seama că dintre cei acuzați, unii se află acum în închisoare, șeful zorilor aurii și alții. Unii dintre ei nu au fost arestați uh, preventiv, pentru că justiția își urmează cursul în mod absolut independent. Ceea ce vreau să spun aici este că trebuie să așteptăm până la sfârșit să vedem care este sentința înainte de a trage concluziile. S-a discutat aici și despre problema violenței și a extremismului. N-ar trebui să facă o diferențiere în funcție de culoarea pielii. Și cred că aici trebuie să fim foarte clari. Pentru că nu există niciun fel de bemol aici. Comportamentul extremist, xenofob, trebuie condamnat indiferent în ce situație. S-a vorbit de asemenea și de niște cazuri ale unor imigranți ilegali care au devenit legali. Bineînțeles că asta se întâmplă, se analizează fiecare caz în parte pentru a vedea în ce măsură un imigrant ilegal a stabilit niște legături cu țara gazdă. Iar noi suntem totuși împotriva unui proces de legalizare în masă. Din 2011 până în ziua de astăzi, în Grecia avem 11.300 de imigranți care sunt legali și care nu au cerut în mod formal azilul, dar le-am permis să rămână în Grecia până când se va termina criza în țările lor de origine. Un alt comentariu s-a făcut în legătură cu acel procent de 1% din PIB care vine din partea imigranților. Trebuie să recunosc că nu cunoșteam aceste date, însă un lucru îl știu. Nu e vorba aici doar de Grecia. Există exporturi masive de imigranți ilegal. Deci trebuie să analizăm această chestiune în ansamblul său și nu să încercăm să uh, găsim soluții aici și acolo, să vedem care este rădăcina problemei și ce se întâmplă în țările de origine, de unde pornesc aceste fluxuri migratorii și împreună trebuie să încercăm să găsim o soluție, să ne asigurăm că nu există un motiv pentru ca aceste persoane să dorească să-și părăsească țara. Bineînțeles că există motive, războiul, războaiele civile și așa mai departe. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă și la nivel structural. De aceea Europa trebuie să se ducă acolo, să se facă progrese în țările de origine și în felul acesta să le ajutăm pentru a ne asigura că uh, acest flux se va reduce. Să-i ajutăm pe oamenii aceștia care își riscă, riscă viața și care sunt dispuși să fie exploatați de către traficanți, să le oferim condițiile pentru a rămâne la ei acasă. Mulțumesc! Thank you. We have exhausted the discussion. President. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule președinte, dați-mi voie puțin, vă rog. Noi avem uh, foarte multe întâlniri uh, cu membrii ai Parlamentului pe subiecte pe care le-am discutat în timpul ultimei dumneavoastră vizite în Grecia. va trebui să mai obținem uh, niște răspunsuri și de la secretarul uh, Georgiadis, dar vă mulțumim uh, foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vă urez toate cele bune. Președintele, în numele Comisiei Libe, vă dorim toate cele bune în timpul președinției Elene. Noi uh, avem foarte multă compasiune pentru suferința poporului grec uh, pe care ați explicat-o cu atâta pasiune. Înțelegem uh, dificultățile cu care vă confruntați în a îndeplini această misiune la nivel european într-o perioadă atât de dificilă pentru țara dumneavoastră. Și vă dorim numai bine. Există însă câteva aspecte care țin uh, de competența LIBE, printre care și pachetul privind protecția datelor. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și dau acum cuvântul secretar secretarului Georgiadis. Mulțumesc foarte mult. Voi fi uh, cât se poate de succint pentru că nu vreau să trec foarte mult peste ora 5.30 uh, pe care ne-ați stabilit-o pentru finalizarea discuțiilor. Majoritatea punctelor aduse în uh, discuție s-au concentrat uh, pe situația Greciei. Acesta este contextul pe care l-ați stabilit pentru intervenția mea. În primul rând, aș dori să clarific un lucru. ce înseamnă Zoria aurii și aș dori să mă refer și la operațiunile poliției. Această operațiune a început în vara lui 2012. Xenios Dias se numea această operațiune. Și am vrut uh, să abordăm uh, problema tragică cu care ne confruntam în centrele orașelor noastre, în special uh, în centrul Atenei. Au uh, foarte multe forțe ale poliției au fost implicate în derularea acestor operațiuni și am încercat uh, să instituim centre pentru imigranții ilegali, pentru acei oameni care nu puteau să-și vadă situația legalizată într-un fel sau altul. Acum, uh, singura modalitate de a combate migrația ilegală este să oprești oamenii pe stradă și să le ceri uh, să se legitimeze. Nu există altă cale. N-ai cum să determini dacă cineva stă legal sau ilegal uh, pe teritoriul țării. Așadar, Am vrut să clarific uh, de ce poliția a oprit și legitimat oamenii pe stradă. Apoi aș dori să menționez uh, un alt aspect legat de această operațiune a poliției. Aceasta are legătură cu condițiile de detenție. Acum nu cred că cineva poate să spună că condițiile de detenție de oriunde sunt uh, perfecte. Nu cred că, nicăi, nu cred că, vreo, că undeva în lume există astfel de condiții perfecte de detenție. Nu cred că se oferă pe undeva uh, condiții de detenție ca la hotel, să fim serioși. Ceea ce a făcut uh, Grecia a fost uh, să creeze centre speciale pentru migranții ilegali și până recent, acolo era sediul poliției. Și acolo sunt uh, ținuți acești uh, migranți ilegali în momentul de față, sau majoritatea dintre ei. Așadar, uh, în ceea ce privește condițiile de detenție, trebuie să vă spun că, având în vedere situația economică actuală, am făcut tot ce am putut. Dar ar trebui să subliniez că nu a existat uh, finanțare din partea Uniunii Europene, nici măcar un euro, pentru aceste centre. Referitor la fenomenul uh, violențelor uh, rasiste și intervențiile poliției și faptul că ne-am uh, trezit doar ca urmare a acelui asasinat. chiar înainte de această întâmplare aveam uh, oficii și departamente în cadrul poliției uh, grecești pentru investigarea acestor forme de violență. Există peste 60 de departamente care se ocupă de uh, cazurile de violență rasistă și uh, aceste birouri se ocupă și de investigarea, de anchetarea acestor cazuri. În cadrul poliției uh, din Grecia avem uh, și Departamentul de Afaceri Interne și trebuie să recunosc că poliția Elena este una dintre puținele poliții care are un astfel de departament uh, de control intern, comparativ cu alte autorități din Grecia. În ceea ce privește sistemul european de azil, foarte pe scurt, ne propunem să progresăm cu implementarea în practică a sistemului unic de gestionare a migrației în Europa. În același timp, în ceea ce privește intențiile președinției Elene în uh, legătură cu instituțiile europene, dați-mi voie să menționez că Grecia este unul dintre cei mai vechi membri ai Uniunii Europene, iar noi vom face uh, tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că aceste instituții europene sunt consolidate, protejate și că își desfășoară activitatea în interesul Europei și al cetățenilor europeni. Și, în fine, aș dori să mă refer la solidaritatea între statele membre. Ceea ce putem să facem noi uh, deținând această președinție este să implementăm regulile care există deja, să punem în aplicare regulamentele. Acum, în ceea ce privește revizuirea Dublin, regulamentului uh, Dublin 2, uh, țara noastră nu a fost de acord. Pe de altă parte, vrem să creăm un cadru de solidaritate prin uh, punerea la oaltă a uh, punctelor de vedere ale statelor membre. Noi vrem să ne asigurăm că liniile directoare care sperăm că vor fi elaborate în iunie, sunt uh, efectiv puse în aplicare și vor permite materializare a conceptului de solidaritate. S-a vorbit și despre granițele inteligente. Nu pot să estimez un cost, dar oricum uh, acesta este foarte mare. Cred că s-au programat cam 950 de milioane de euro în cadrul CFM, aproape un miliard de euro. În ceea ce privește regulamentul privind uh, transparența, aceste negocieri sunt deosebit de dificile. Sunt în curs de desfășurare, însă președinția nu poate să meargă dincolo de statele membre. Nu poate să încalce competențele statelor membre. În ceea ce privește granițele maritime, așa cum vă spuneam uh, în uh, discursul meu de mai devreme, am uh, lansat deja trialogurile și sper că totul va decurge în cele mai bune condiții. În cele din urmă, aș dori să mă refer la extremismul de dreapta și la zorii aurii. Grecia face absolut tot ce poate pentru a-și consolida instituțiile democratice și nu va permite ca pe teritoriul său uh, care este leagănul democrației, nu va permite ca acest uh, fenomen uh, să ia amploare. Este ceva ce nu am mai văzut în uh, trecut în țara noastră. Este ceva fără precedent de când s-a creat statul nostru modern. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. A fost o discuție foarte intensă și nu pot decât să um, vă um, asigur de întreaga disponibilitate a Comisiei Libe pentru a coopera în cea mai dificilă perioadă perioadă, în special pentru poporul elen. Uh, cunoaștem cu toții um, suferința și um, anduranța de care a dat dovadă poporul elen în această perioadă de criză și, din păcate, măsurile anticriză nu au dat deloc roade. Așadar, ținem cont de asta și vă dorim uh, numai bine în uh, cadrul acestei președinții și, bineînțeles, dorim numai bine și poporului grec. Bun, haideți acum să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și să mm, uh, fim uh, rapizi, pentru că trebuie să terminăm uh, până la șase și jumătate. În primul rând, uh, avem o dezbatere în comun cu privire la acordul cu Confederația Elvețiană privind modalitățile de participare la Biroul European de Sprijin pentru Azil, apoi acordul cu Liechtenstein, uh, Islanda și Norvegia, toate referitor la programul de sprijin pentru azil. <coughs> So,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 Avem alături de noi reprezentantul Comisiei pentru uh, o prezentare scurtă, dar cât mai scurtă, vă rog, referitoare la acordurile cu aceste țări și la participarea lor la EASO, Biroul European de Sprijin pentru Azil. După aceea vom avea o foarte scurtă sesiune uh, de intervenții din partea membrilor Comisiei Libe. Domnul Van de Pierre vă rog, din partea Comisiei Europene. Este aici? Da, vă rog, uh, luați cuvântul, dar foarte pe scurt. Mulțumesc, voi fi foarte succint, domnule președinte. Regulamentul EASE prevede că acesta este deschis pentru participarea Elveției, Liechtensteinului, Islandei și Norvegiei ca observatori. Această deschidere este un pas logic care decurge din asocierea cu sistemul uh, Dublin și are o valoare adăugată și pentru alte uh, demersuri de sprijin, de exemplu schimbul de bune practici uh, în cadrul sistemelor de avertizare mare timpurie. În ceea ce privește procedurile pentru încheierea acordurilor în baza uh, articolului 218 din tratat, uh, am uh, ajuns la un acord cu aceste țări uh, asociate, iar uh, textul final a fost parafat în iunie 2013. Propunerea oficială a Comisiei pe care o aveți în față a fost aprobată în decembrie 2013. În general, acordurile vor permite țărilor asociate să participe la lucrările EASO și să ofere sprijin. Din lipsă de timp, doar uh, aș dori să vă spun uh, pe scurt că acordurile prevăd participarea acestor țări la activitățile EASO. Participarea țărilor asociate uh, se va face în Consiliul Director doar sub formă de observatori contribuția financiară a acestor țări asociate va fi calculată astfel încât acestea să contribuie la veniturile EASO. Suma anuală se va calcula în funcție de PIB-ul acestor țări și va fi un procent din PIB-urile acestor țări. În plus, țările asociate vor avea o contribuție suplimentară în caz de criză. În plus, acordul prevede, la cererea țărilor asociate, instituirea unui comitet alcătuit din reprezentanți ai Comisiei și țărilor asociate. Acesta nu are putere de decizie și uh, monitorizează doar punerea în aplicare adecvată a acordurilor și fluxurile de informații. În încheiere, Uh, noi, la Comisie, considerăm că proiectele de acord pe care le aveți în fața dumneavoastră acoperă toate aspectele uh, cuprinse în regulamentul EASO și atunci ar trebui să fie acceptabile pentru Uniunea Europeană. Oricum, vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei și domnului Earl pentru această prezentare și pentru că ne-ați reamintit condițiile de timp. Poate că și alte instituții doresc uh, să intervină. Președinția, vă rog, domnul Balsersic. Mă numesc Malios, domnule președinte, vă rog. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să adaug și eu uh, ceva la ce spunea Comisia, foarte pe scurt. Uh, este foarte important să finalizăm acest dosar. Intenționăm uh, ca pe 28 ianuarie, săptămâna viitoare, uh, să avem o întâlnire. Vom discuta această propunere a Comisiei și pe baza rezultatului uh, discuției, fără a vrea să anticipez, dar presupunând că Consiliul și Comisia vor găsi uh, un acord pe marginea textului, intenționăm să transmitem textul la jurist uh, lingviști și apoi să-l transmitem la Coreper. Uh, să sperăm în cursul lunii februarie, oricum cât mai curând posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, deputații, văd că doamna Mațola dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc și eu voi fi foarte succintă. Eu voi fi responsabilă de aceste dosare. Este o onoare pentru mine, pentru că este primul raport al meu în această comisie. Sunt de acord uh, cu ce au spus reprezentantul uh, comisiei și cel al uh, președinției. Va trebui să consolidăm rolul EASO și pentru a ajuta să-și îndeplinească obiectivele această asociere va conferi um, uh, mai multă putere EASO și va consolida schimburile de informații și de expertiză cu aceste țări asociate. Aștept cu interes să colaborez cu reprezentanții celorlalte grupuri politice și să ajungem la o finalizare cât mai curând posibil. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ați uh, respectat timpul. Raportorii din umbră, dorește cineva să intervină? No. No shadow? Nu, niciun raportor din umbră. Bun, dacă nu, atunci am terminat. cu acest uh, subiect uh, al acordurilor cu țările non-UE privind participarea lor la EASO. Bun, atât. Dar mai avem un punct pe ordinea de zi care este acordul între Uniunea Europeană și Republica Turcia referitor la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Aici uh, vom asculta o prezentare din partea Comisiei, domnul Tudoraci, cu privire la ultimele evoluții în ceea ce privește acordul uh, de readmisie între UE și Turcia. Pe 16 decembrie a fost semnat acest acord uh, de readmisie cu Turcia la Ankara, iar Parlamentul European uh, va trebui să voteze. Va trebui să își dea avizul conform. Ultima discuție în Libe a avut loc pe 6-7 mai 2013, iar Comisia Europeană a fost invitată uh, să își exprime ultimele puncte de vedere. Să-l ascultăm pe domnul Tudorache. Este, este prezent în numele Comisiei? Vă rog. Domnul Tudorache este pe drum. Vine imediat. Then we will wait for a minute, okay? Let's have a minute of recess. Atunci să luăm o scurtă pauză înainte să vină reprezentantul Comisiei. Let's move on. Mr. Tudorakis. Mr. Tudoraki. Domnule Tudorache, bun venit printre noi. Ne veți vorbi despre acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia referitor la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Vă rog să vă faceți prezentarea așa încât să putem trece uh, la dezbatere împreună cu raportorul și uh, deputații noștri. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că a trebuit să ne așteptați puțin. Aș, aș începe prin a-l scuza pe domnul Maservisi, care a dorit să fie astăzi aici, pentru că pentru Digi Home Turcia este uh, un uh, dosar foarte important, dar din cauza evenimentelor care s-au petrecut uh, astăzi, el nu a putut fi prezent astăzi aici. Oricum, pentru noi, semnarea acordului în decembrie a fost un moment politic extrem de important în relația noastră cu Turcia. Știți că ultima informare aici în comisia noastră a avut loc în mai 2013 și la vremea respectivă nu exista prea multe progrese de notat în relația cu partenerii turci pentru că practic nu se mișcase deloc pe acordul privind readmisia. Cum uh, a intervenit schimbarea Uh, ne veți întreba. Și aici, oferta pe care am făcut-o în ce privește facilitarea vizelor a fost uh, foarte importantă și aș deschide o paranteză. E uh, vorba de un rezultat pozitiv al abordării globale în ce privește uh, mobilitatea. Uh, <clears throat> Iată, acum culegem rezultatele acestei politici, nu doar în Mediterana de Sud, ci iată acum și în cazul Turciei. Cu oferta vizând vi, privind vizele pe masă, am putut debloca și uh, acordul privind readmisia și iată am ajuns la semnarea acestuia în luna decembrie. Acum, ce conține textul acordului? E vorba de un acord standard pe care UE l-a semnat și cu alte state terțe, conține prevederi și garanții în linie cu practicile pe care le-am dezvoltat în ultimii ani. În ce privește cui se adresează, sigur că avem o geometrie variabilă în ce privește Danemarca, Marea Britanie și Irlanda, dar adminte întregul text al acordului se aplică tuturor statelor membre. Este un acord foarte bun din punct de vedere al conținutului, pentru că acoperă nu doar prevederi uh, referitoare la uh, cetățenii turci, ci și cetățeni din state terțe care au intrat în Turcia. Și E un lucru foarte important, după cum știți prea bine, deoarece Turcia este o poartă de migrație către UE. În ce privește drepturile și garanțiile, așa cum am spus, e un text standard și, prin urmare, acoperă întregul spectru de garanții, de protecție internațională, protecția drepturilor și garanții, așa cum uh, ne așteptăm. În ce privește implementarea acum, punerea în aplicare, Întotdeauna monitorizăm cu atenție astfel de acorduri. Va exista un uh, comitet comun privind readmisia, incluzând autoritățile relevante și vom vedea în ce fel acordul este implementat prin acest uh, comitet comun și pentru a lăsa timp și spațiu întrebărilor și răspunsurilor, noi suntem foarte încântați de rezultat. E, dacă vreți, un moment istoric în relația noastră cu Turcia și confirmă uh, și uh, dialogul politic mai larg pe care UE îl are cu Turcia. Textul este unul echilibrat și credem că va avea un impact pozitiv asupra uh, migrației. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc, spune președintele. Acum, uh, doamna raportor Sommer. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 16 decembrie anul trecut, Acordul de readmisie cu Turcia a fost semnat, așa cum am aflat, și asta cu o enormă întârziere, așa cum a arătat și reprezentantul Comisiei. Dar Turcia pusese niște condiții și dorea să intre într-un dialog cu Uniunea Europeană pe tema simplificării, facilitării vizelor Ori acest dialog uh, a fost lansat odată cu semnarea acordului privind readmisia. Acest acord este un element important pentru a diminua um, imigrația ilegală provenită din Turcia și uh, va permite limitarea criminalității la frontiere. Mă gândesc în special la traficul de ființe umane. Uniunea Europeană, dar și Turcia vor beneficia de pe urma semnării acordului. Având astfel deschisă perspectiva liberalizării vizelor, iar prin intermediul acestui acord, Turcia va putea beneficia de susținere financiară din partea Uniunii Europene pentru formarea poliției de frontieră și pentru echiparea frontierelor sale. În ce privește liberalizarea vizelor și dialogul deschis pe această temă, mă face să fiu oarecum sceptică. Mm, Multe state membre nu sunt extrem de entuziaste în fața acestei perspective, ținând seama și uh, de lecțiile trecutului. Uh, Turcia nu a fost întotdeauna foarte cooperantă sau foarte interesată. Turcia continuă să refuze să aplice acordul în mod egal față de toate statele membre ale UE. Bunoară în 2012 a avut o uh, atitudine negativă vis-a-vis -vis de președinția uh, cipriota a Uniunii Europene. Turcia a făcut câțiva pași înapoi. Uh, și mă gândesc în special la libertatea presei, la independența justiției, lucruri care acum nu sunt garantate. Apoi există alte domenii în care Turcia face pași înapoi, din păcate. Înainte, Turcia nu respecta nici unul dintre criteriile de la Copenhaga și nu încetează să se îndepărteze de unele dintre acestea. Un dialog constructiv cu Uniunea Europeană e uh, în continuare Uh, contracarat și mă preocupă în mod sincer uh, tema vizelor. Aș dori să subliniez în acest context că în dezbaterea vizând liberalizarea vizelor, situația este următoarea. Dialogul nu este posibil și doresc să insist asupra acestui fapt față de comisie, trebuie ca Uniunea Europeană să fie luată în calcul în ansamblul său, adică inclusiv Ciprul. Nu știu dacă Turcia nu va încerca din nou să marginalizeze Ciprul. Comisia ne-a spus că va analiza situația îndeaproape, iar uh, la rândul meu pot să vă asigur că voi face același lucru. În ce privește politica de vize, uh, am dorit să luăm anumite obligații pentru cetățenii turci atunci când călătoresc uh, în spațiul Schengen. E vorba de foaia de parcurs pentru evaluarea facilitării vizelor pentru Turcia și există o serie întreagă de exigențe care trebuie respectate. Odată ce Turcia le va respecta, Turcia va putea trece pe lista pozitivă în ce privește liberalizarea vizelor. Printre exigențe figurează și obligația de a aplica 100% și fără rezerve acordul de readmisie, a organiza politica în materie de frontiere pentru a împiedica migrația ilegală, a emite documente de călătorie sigure și să respecte normele internaționale în ce privește azilul. Acum, în ce privește lupta împotriva criminalității organizate, desigur, trebuie combătut traficul de ființe umane, trebuie prevăzută o cooperare mai semnificativă cu Uniunea Europeană și trebuie garantat respectul drepturilor omului pentru cetățeni, pentru străini, pentru minorități, pentru grupurile sociale fragile. De uh, prevederea uh, potrivit căreia, în termen de trei ani, trebuie um, implementată liberalizarea completă a vizelor, mm, pe mine mă lasă sceptică, ne pune sub o presiune uh, nejustificată, nu cred că ar trebui să ne precipităm. Mai există și alte probleme. Acordul uh, de readmisie trebuie ratificat de Parlamentul turc. Ori Turcia a spus că în ce privește aplicarea acordului, au nevoie de un termen de trei ani pentru a garanta siguranța la frontierele lor. Sigur, noi monitorizăm situația și nu putem accepta niciun fel de întârziere, niciun fel de întârziere suplimentară. În încheiere, sper că știți că mâine vom putea vota acest acord cu o largă majoritate. Vă mulțumesc. Uh, I welcome the signature of the... Doamna Botscourt. mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și salut uh, încheierea acestui acord și a dialogului între cele două părți. În ultimii ani a existat un adevărat blocaj și de aceea semnarea acordului de readmisie și inițierea dialogului pentru liberalizarea vizelor reprezintă pași uh, pozitivi înainte. Este important să reluăm procesul de integrare a Turciei pentru că acest proces de integrare înseamnă să se facă și reformele necesare în Turcia. Turcia se află pe ruta cea mai importantă de imigrație către Uniunea Europeană și de aceea Turcia trebuie să ne ajute și asta înseamnă să există o situație în care ambele părți să aibă de câștigat. Este un element esențial pe care Comisia îl va monitoriza îndeaproape și Uniunea Europeană va acorda Turciei toată asistența necesară pentru a se asigura că acordul de readmisie este implementat în mod eficient. Turcia însă trebuie să-și asume angajamentul până la capăt pentru implementarea implementarea acestui acord. Dacă acordul funcționează, atunci ambele părți vor avea de câștigat. În acest proces este esențial ca dreptul cetățenilor turci și a, a rezidenților de acolo să nu aibă de suferit din cauza acestui acord. Aceasta a fost o chestiune presantă pentru cetățenii turci care se află în Europa. Am primit nenumărate întrebări din partea celor îngrijorați în legătură cu propria lor situație în state membre ale Uniunii. Comisia ar trebui să ofere garanții clare că statele membre nu vor utiliza acest acord de readmisie pentru pentru a expulza cetățeni turci care se află, de exemplu, între un permis de ședere și altul sau care au fost condamnați pentru delicte minore într-un stat membru. Am prezentat și o întrebare în scris către Comisie în acest sens și răspunsul pe care l-am primit ne confirmă faptul că acest acord nu afectează deciziile în ceea ce privește dreptul la ședere sau uh, reședință, ci facilitează doar returnarea celor care se află într-o situație de ședere ilegală. Acordul nu afectează drepturile și obligațiile celor care au avut reședință în mod legal în Uniunea Europeană, conform acordului de la Ankara, sau celor care au permis de ședere pe lungă durată sau care au uh, obținut permis în urma acordului de reunificare a familiei. Însă aș dori ca Comisia să ne ofere mai multe informații referitor la aceste puncte. Ne așteptăm ca implementarea acestui acord de către statele membre să fie monitorizată de către Comisie și să se vadă dacă drepturile cetățenilor turci în Uniunea Europeană sunt respectate. Aș sublinia de asemenea că este important ca Comisia să informeze în continuare Parlamentul European în ceea ce privește implementarea acordului de readmisie, pentru că consimțământul informat al Parlamentului este necesar, așa că trebuie să fim informați în legătură cu posibile probleme care ar putea apărea în urma acordurilor care au fost semnate cu alte țări terțe. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Risbeck. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să spun în numele grupului meu că salutăm acest acord după ani de zile de negocieri, după întreruperea discuțiilor. Iată, am reușit să ajungem la un text pe care sper să-l votăm împreună mâine. Un text care are legătură cu actualitatea internațională pentru că primul ministru Erdogan se întâlnește, chiar în momentul în care noi avem această discuție, cu președintele Parlamentului în legătură cu reforma justiției, reforma recentă care a fost realizată în Turcia. Este deci o chestiune de actualitate care uh, are de-a face și cu scandalurile de corupție și cu uh, presiunile făcute în legătură cu deciziile luate de primul ministru turc și anume cele represive mai ales. Acum câteva comentarii în legătură cu acest raport. Există îngrijorări la nivel general și, de asemenea, la nivel concret. Cele generale referitoare la situația din Turcia, pentru că avem această reformă a justiției care este pe cale de a fi implementată și care nu merge cu drept, de-a dreptul în sensul valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Din potrivă, această reformă pare mai degrabă să întărească sistemul care nu respectă principiile fundamentale și anume acelea ale independenței justiției, controlul executivului asupra uh, aparatului judiciar și, de asemenea, insistă pentru o curățire a forțelor de poliție și a justiției, care se face de la jumătatea lui decembrie încoace. Îngrijorări de asemenea în legătură cu situația colegilor care a fost deja evocată aici și, dacă ne gândim la libertățile fundamentale, în special respectarea procedurilor judiciare pentru toți cetățenii, libertatea mass media și uh, trimiterea în închisori a anumitor jurnaliști, de asemenea libertatea de religie care este încălcată, toate aceste chestiuni care sunt relatate de către mass media și care ne îngrijorează. Aș dori să mulțumesc raportorului nostru și vreau să spun că susțin abordarea din raport în ceea ce privește acordul de readmisie și adoptarea sa mâine. Aș vrea să profit de ocazie pentru a vă reaminti un alt element care apare în toate dezbaterile înaintea voturilor asupra acordurilor de readmisie. E vorba de o reticență pe care am exprimat-o de fiecare dată, dar care, din păcate, nu a dat rezultate și anume de a avea din partea Comisiei o evaluare și o monitorizare a acestor acorduri de readmisie. Și mă gândesc aici în special la negocierea acordului de readmisie cu Pakistanul, pentru că nu e de ajuns ca noi, europenii, să ne marcăm teritoriul cu acorduri de reciprocitate și să avem acorduri de readmisie și de facilitare a vizelor. Și, pe de altă parte, știm de mult timp că este de-a dreptul periculos și este vorba de o situație precară pentru anumiți cetățeni. De aceea avem nevoie de o adevărată monitorizare și evaluare a situației acestor persoane care uh, sunt supuse procedurii de readmisie. Așa că reiterez aici cererea mea de evaluare a acordurilor de readmisie care sunt în curs la ora actuală, a felului în care se implementează în mod practic ele și nu avem nevoie doar de date statistice, nu avem nevoie doar de informații, ci de o adevărată evaluare a situației acestor persoane care sunt afectate în urma acordurilor de readmisie. Salut calitatea acestui raport și muncii care s-a făcut la acest dosar, dar aș reaminti că dialogul între Uniunea Europeană și Turcia ar trebui să meargă mai departe și în acest sens poate ar trebui să avem o mențiune specială referitoare la situația refugiaților, în special a refugiaților sirieni, care n-ar trebui abandonați. Toți cei care au nevoie de o protecție internațională și care se află în această regiune a lumii și care n-ar pentru care Turcia n-ar trebui să profite de aceste acorduri de readmisie pentru a-i lăsa în voia sorții. Sper, bineînțeles, ca acest uh, acord de readmisie, care este foarte important, uh, să fie echilibrat cu facilitarea vizelor pentru a deschide ușile Europei pentru cercetători, pentru studenți, pentru reprezentanți ai societății civile și pentru a facilita legătura între cetățeni. Bineînțeles, aceasta este o condiție absolut necesară pentru a avea un adevărat dialog eficient concret între societatea noastră, societatea europeană și aceasta la nivel economic, cultural, umanitar și științific. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamna Sargentini, vă rog, și vă rog să țineți cont de faptul că la șase și jumătate terminăm. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi olandeză. În trecut, Verzii s-au opus uh, întotdeauna acordurilor de readmisie, precum aceasta. Întotdeauna ne-am pronunțat împotrivă pentru că nu puteam accepta să avem un sistem de control al frontierelor europene și că această problemă a migrației nedorite să fie delocalizată către țările terțe. Am făcut acest lucru cu Pakistanul, acordul cu Libia, cu Tunisia, dar pentru Turcia ni se părea de-a dreptul inacceptabil. Așa că mâine, la momentul votului, vom propune o rezoluție alternativă. Dar aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu ce a spus doamna Botscurt. Se vorbește despre o situație în care toată lumea să aibă de câștigat. Dar cine are de câștigat? Imigranții care nu au obținut dreptul de azil și pe care îi vedem în Turcia, o țară în care uh, nu au nimic de făcut, o țară în care Convenția pentru Drepturile Omului nu este acceptată în integralitatea sa, în care refugiații și cei care cer azil din partea Uniunii Europene sunt singurii care sunt acceptați, unde nu există niciun fel de servicii pentru primirea imigranților și se spune că avem nevoie de o monitorizare de mai bună calitate. Bineînțeles, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuie să știm ce se întâmplă cu acești imigranți care se află în Turcia. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că aceasta este o armă cu două tăișuri. Dacă constatăm că toate lucrurile merg bine, atunci îi vom trimite din nou în Turcia. Și dacă Uh, instalațiile care există în Turcia nu sunt la înălțimea așteptată, apare acest fenomen de delocalizare a controlului frontierelor externe către alte țări, precum uh, Siria și așa mai departe. Mă rog, spre toate celelalte țări ale lumii. Deci în acest proces de monitorizare cred că ar trebui să subliniem faptul că nimeni nu poate utiliza acest acord pentru un efect pushback. Deci cei care uh, doresc să treacă prin Europa și după aceea sunt retrimiși la ei acasă. Și aceste garanții nu există și nu sunt oferite nicăieri, domnule președinte. De altfel, pentru resortisanții turci, E adevărat că se liberalizează sistemul de călătorie, este un lucru foarte bun, dar în ceea ce privește readmisia nu sunt de acord, pentru că e clar că dacă cineva nu are nimic de câștiga, aceștia sunt imigranții. Ich weiß mal. Mulțumesc. Am să încerc să dau dovadă de prudență. Un astfel de acord și încheierea unui astfel de acord în situația care a fost descrisă aici mi se pare de-a dreptul irresponsabil dacă știm despre ce este vorba aici, dacă înțelegem despre ce e vorba. S-a vorbit despre acorduri suplimentare care nu au fost semnate, despre probleme de democrație, despre drepturi fundamentale care nu sunt respectate, despre semnale care lipsesc, despre încălcarea mm, legislației în domeniul justiției. Iată doar câteva elemente. Deci, în astfel de condiții, încheierea unui acord de acest fel mi se pare de-a dreptul scandalos și irresponsabil. Și nu vreau să compar ce se întâmplă aici și cu ce s-a întâmplat în cazul altor acorduri. Pur și simplu e de neacceptat. Și acest uh, mic cadou pe care l-am oferit turcilor în liberalizarea vizelor, aș vrea să știu în ce condiții s-a făcut, cum funcționează, dar aș vrea ca Comisia să răspundă la câteva întrebări. În primul rând, cine este afectat de acest acord? Pentru că există șortisanți turci și vreau să știu despre cine este vorba, despre câți resortisanți din țări terțe și ce se întâmplă cu refugiații sirieni. Iată, întrebări concrete la care vreau răspunsuri concrete din partea Comisiei. Și, pe de altă parte, ce se întâmplă cu Cipru? pe care unii l-au lăsat deoparte, ca și cum ar fi fost uh, cantitate neînsemnată. Nu știu dacă ne puteți explica mai precis, pentru că eu am găsit câteva informații, dar sincer nu sunt uh, mulțumită cu informațiile pe care am putut să le găsesc eu singură. Așa că, indiferent ce se va întâmpla, ținând cont de situația democrației în Turcia, cred că dacă îi facem un astfel de cadou lui Erdogan, cred că este o adevărată greșeală din partea noastră. Ar fi mult mai bine să ne asigurăm că resortisanții turci din Europa uh, să poată să-și rezolve problemele. E mult mai important asta decât restul. Și există o altă chestiune care mă îngrijorează, problema liberalizării vizelor, chiar dacă, în mod general, sunt pentru o astfel de liberalizare, însă nu pentru o astfel de țară și ținând cont de contextul actual. I, I, <coughs> I wonder why countries have to consent to re- Sigur că presupunând uh, că există dreptul individual uh, de a reveni, dar uh, dacă un migrant ilegal este returnat împotriva voinței sale, oare țara respectivă trebuie să-l preia automat? Uh, în acest acord, conform acestui acord, Turcia trebuie să accepte acei cetățeni din țări terțe care au intrat prin Turcia. Acum, dacă asta se întâmplă, este o altă problemă și o altă discuție. Referitor la liberalizarea vizelor, Turcia ar avea de câștigat? Câte uh, deplasări fără viză din Turcia vor deveni până la urmă migranți ilegali? Oh. back to our for the final word. Înainte de a reveni la raportor pentru intervenția finală, aș dori să dau cuvântul Comisiei, care poate dorește să răspundă la întrebările uh, deputaților. Domnul Tudorache, vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, o a doua șansă și ocazia de a răspunde la aceste întrebări. Voi încerca să le grupez pe teme. În primul rând, aș dori să mă refer la problemele din Turcia și de ce Comisia ignoră acele probleme din Turcia și cum s-a ajuns la acordul de facilitare a vizelor și cum se încadrează acesta în situația politică din această țară. Uh, aș dori să spun că lucrurile stau exact pe dos de cât au spus uh, deputații. Dialogul uh, privind vizele este un dialog destul de tehnic cu țările vizate, în cazul nostru Turcia. Și există 80 de criterii care analizează punct cu punct performanța țării respective în domenii importante, precum domeniul judiciar, statul de drept, drepturile omului și performanța țării respective în raport cu acele criterii. Așadar, există acest proces și faptul că avem acest dialog privind vizele cu Turcia este nu neapărat o garanție, poate că acesta este un cuvânt prea puternic, dar este o situație care ne permite nouă, la nivelul Uniunii Europene, să obținem garanții de la Turcia. Uh, astfel încât uh, să vedem ce face această țară pentru a îmbunătăți practicile, pentru a-și îmbunătăți legislația în diferite domenii. Abia după ce suntem uh, satisfăcuți că acele criterii sunt îndeplinite, vă vom propune dumneavoastră și colegiuitorului, Consiliul, să includă sau nu Turcia pe lista pozitivă. Așadar, este un întreg proces care are elemente foarte clare și foarte concrete. Uh, și care le dă asigurări tuturor celor interesați că nu ignorăm situația din Turcia. Din potrivă, uh, menținem uh, legătura cu Turcia într-un cadru foarte clar. Acum referitor la Cipru. Acesta, acesta a fost unul dintre punctele pe care vroiam să fim foarte siguri cunoscând uh, istoria relațiilor dintre Cipru și Turcia. Prioritatea noastră absolută era să avem un uh, acord de readmisie fără rezerve și vă pot uh, confirma că acest acord semnat cu Turcia nu conține niciun fel de rezerve. În ceea ce privește poziția Comisiei, vă pot spune că a existat o scrisoare consemnată de comisarul Füle și comisarul uh, Malmström, scrisoarea care a fost transmisă Turciei și care spune clar care este poziția Turciei în ceea ce privește respectarea și aplicabilitatea acordului. Bineînțeles, există un întreg mecanism care a fost instituit și ne vom asigura uh, de ceea ce face Turcia în raport cu Cipru. Ne vom asigura că lucrurile decurg în cele mai bune condiții. Referitor la cetățenii turci uh, care uh, au uh, reședința în UE, credem că răspunsurile pe care le-am furnizat în scris oferă suficiente garanții. Dacă aveți nevoie și de alte asigurări, vi le pot da și pe acelea astăzi aici. Acordul nu aduce atingere drepturilor cetățenilor turci care locuiesc în Uniunea Europeană și vă pot asigura că aceștia beneficiază de protecția, de drepturile și de procedurile care le stau la dispoziție în statele membre în care locuiesc. Referitor la evaluarea acordurilor de readmisie, aceasta este o chestiune foarte importantă care ne interesează foarte mult vă pot spune că în relația cu Pakistanul, care a fost menționat pe bună dreptate ca o țară terță cu care există un acord de readmisie și cu privire la care urmărirea returnării este foarte importantă. Vă pot spune că am semnat un proiect pilot cu uh, OIM uh, pentru um, reintegrarea migranților în Pakistan și vom monitoriza aceste operațiuni de returnare către Pakistan. Apoi vrem să extindem aceste acorduri și la alte țări terțe care sunt importante pentru operațiunile de returnare. Turcia este o altă țară terță cu care va fi uh, lansat un astfel de proiect. Așadar, tratăm aceste chestiuni cu seriozitate și prin astfel de proiecte uh, monitorizăm cum se face reintegrarea persoanelor returnate în țările lor de origine. Am să mă opresc aici. Mulțumesc. Președintele, nu mai avem timp. Ultimul uh, cuvânt uh, va fi rostit de raportor. Haideți, încă două intervenții foarte scurte, doamna Boscurt și doamna Ernst. Vă rog, foarte, foarte scurt. Aș vrea doar să reacționez pentru că răspunsul mi s-a adresat mie și aș vrea totuși să reacționez la ce mi s-a spus. E foarte bine că am fost interpelată și că am fost citată, dar uh, măcar să fiu citată corect și să nu-mi interpreteze nimeni uh, cuvintele. Am spus ar trebui să fie o situație win-win. N-am spus că este o situație win-win. Uh, -win pentru noi, situația cetățenilor returnați uh, este un lucru foarte important. Asta încercam eu să explic uh, în intervenția mea de acum câteva momente și anume că normele trebuie să fie menținute, iar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că uh, normele sunt uh, uh, stricte în ceea ce privește Turcia. Uh, Uh, dar cred că acest ping-pong între Turcia și Grecia pentru refugiați uh, nu este acceptabil. Deci cred că trebuie să uh, înăsprim um, regulile. Apoi se spune clar că Uniunea Europeană ar considera directiva ca puțin de dorit. Oricum ar fi, cred că acordul ar fi o situație mai bună și nu mai puțin bună. Doamna Ernst. Uh, Uh, aceeași veche întrebare uh, pe care o pun mereu comisiei și la care nu-mi răspunde. Câți cetățeni din țări terțe vor fi afectați și ce se întâmplă cu sirienii? Nu e foarte clar pentru mine și aș vrea un răspuns la aceste două întrebări. Intervenție fără microfon. Sunt sigur că, e impos- că mă înțelegeți. Este imposibil de spus câți cetățeni vor fi afectați. Depinde de cât uh, de mulți solicitanți de azil sunt uh, refuzați, câți nu primesc uh, azil. Acum uh, depinde de ce hotărăsc statele membre. Îmi este imposibil acum să vă spun câți cetățeni turci sau din alte țări terțe vor fi afectați sau uh, câți vor, se vor supune procedurii prevăzute de acord. Când vom ajunge în faza de punere în aplicare a acordului și când vom raporta acestei comisii pe marginea punerii în aplicare, vă vom putea da cifre. Dar acum suntem la început, nu avem cum să vă dăm cifre. Doamna Zomer. Ja, äh, vielen Dank. Äh, ich denke, wir müssen zum Schluss kommen. Die Zeit, Frau Mulțumesc foarte mult. Cred că trebuie să încheiem. Doamnă, vă rog frumos, cifrele nu pot fi evaluate. Cred că toate grupurile sunt de acord. Cred că Ceea ce s-a spus astăzi este o lovitură pentru Turcia și ne punem întrebarea dacă Turcia poate să adere sau nu la Uniunea Europeană. Îngrijorarea este atât de mare încât uh, imigranții sau solicitanții de azil care sunt retrimiși în Turcia Uh, sunt într-o situație foarte proastă. În ceea ce privește acordul de readmisie și legătura sa cu liberalizarea vizelor, vă pot spune că nu am fost prea încântată să văd, uh, care a fost, să văd rezultatul dezbaterilor. A fost uh, stabilită și o condiție, și anume dialogul privind vizele. Sigur, este bine că avem acest dialog privind vizele, iar reprezentantul Comisiei a spus că acesta este un mijloc de presiune pentru a ne asigura că acordul de readmisie va fi cu adevărat pus în aplicare. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere și sper că mâine Uh, vom uh, da un vot masiv pentru acordul de readmisie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles uh, constrângerile de timp. Mâine reluăm lucrările la 9 dimineața. Atât deocamdată. Mulțumesc tuturor!